Good morning, ladies and gentlemen. Dear... Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Dați-mi voie să vă declar reuniunea de astăzi deschisă. Domnul președinte Brock este pe cale de a sosi, însă are și alte obligații importante în această dimineață și pentru a nu pierde vremea, prezidez eu ședința până la sosirea domniei sale, care este iminentă. Sper că sunteți de acord. Mulțumesc. Primul uh, articol, adoptarea ordinii de zi. Aș vrea să vă informez că s-au produs două modificări pe ordinea de zi uh, pentru că uh, ministrul de externe al Bahreinului și-a anulat vizita în Europa în ultimul moment Uh, trebuie și noi să ne modificăm ordinea de zi, astfel încât în locul punctului 7 uh, cu schimbul de opinii cu domnul prim, uh, ministru de afaceri externe din Bahrain, avem schimb de opinii pe amendamentele la rezoluția privind Serbia, care era anterior punctul numărul 9. De asemenea, domnul Tanoc, raportorul nostru pentru Montenegru, este bolnav așa încât punctul despre Negru și anume 5 uh, va fi analizat uh, în cursul după amiezii. Acestea fiind spuse, haideți să începem reuniunea cu rezoluția Parlamentului European referitoare la raportul din 2011 privind progresele efectuate de Bosnia și Herțegovina. Și Raportarea este doamna Pac, căreia îi dau cuvântul. Danke, Herr Vorsitzender, danke. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că îl înlocuiți pe domnul Brock pentru a începe cât mai repede, pentru că uh, eu trebuie să votez și într-o altă comisie. Deci vă rog să mă înțelegeți dacă nu voi repeta toate lucrurile spuse deja în ultima ședință și mă voi concentra asupra compromisurilor pe care le-am negociat uh, ieri împreună cu colegii. Între timp, în uh, Bosnia și Herțegovina au fost înregistrate anumite evoluții uh, pozitive. Avem un guvern care nu poate fi numit de fapt guvern, sau nu se numește guvern, ci un Consiliu de Ministri, dar până la urmă este vorba de aceeași instituție și sper că vă, veți înțelege că trebuie să clarificăm uh, anumite as, aspecte, de exemplu, uh, legea censului a fost uh, adoptată deja și în acest moment mai trebuie uh, rezolvate două punct, puncte dintre cele cinci considerate necesare de către înalt reprezentant. Este vorba de pro- proprietățile uh, armatei și proprietatea, proprietățile de stat. Aceste două aspecte mai trebuie clarificate și după ce se va întâmpla acest lucru, după părerea mea, Bosnia și Herțegovina este, va fi pregătită să intre pe drumul înspre Europa și să încheie procesul de asociere și poate la sfârșitul anului, sau cel puțin așa a spus domnul Bevanda, șeful Consiliului de Ministri, să înainteze uh, cererea oficială de aderare. Însă, desigur, până atunci uh, va mai curge multă apă pe râurile din uh, Balcani, dar să sperăm că actorii politici vor respecta promisiunile făcute și vor institui toate uh, instituțiile Uh, despre care am discutat. Aș dori acum să mă refer la punctele controversate care au fost uh, sau au fost controversate în acest raport, dar sper că între timp nu mai sunt atât de controversate pentru că am găsit o formulare care respectă uh, dorințele tuturor. În primul rând, oare ar trebui să spunem ca, că un altul reprezentant trebuie să părăsească acest stat în raportul meu am avut o formulare foarte grijulie, am ales formulări foarte grijulii. Însă colegii, sau mulți colegi au fost de părere că în acest raport ar trebui să aducem aminte că există în unele condiții care trebuie să fie îndeplinite și doresc să vă aduc aminte de acele 5 puncte plus două alte puncte. Aceasta a fost o condiție veche la care ținem în continuare, care există în continuare. Deci am găsit până la urmă o formulare care respectă atât dorința noastră uh, în sensul că nu mai este nevoie de înaltul reprezentant în Bosnia și Herțegovina, deoarece statul respectiv își poate rezolva singur uh, probleme, dar, pe de altă parte, lucrurile care trebuie îndeplinite trebuie într-adevăr îndeplinite. Am spus recalls, adu- aducem aminte că autoritățile din Bosnia și, și Herțegovina trebuie în acest context să uh, aspectele nerezolvate legate de proprietatea um, de stat și proprietățile armatei. Deci cred că până la urmă am găsit o formulare mai bună și am rezolvat toate îngrijorările tuturor colegilor și colegii mei au fost de acord cu abordarea mea. Apoi, am avut o mică problemă în legătură cu protecția uh, minorităților. Eu avusesem o formulare greșită. Până la urmă am inclus și ne uh, referim la grupuri și la indivizi și drepturile grupurilor și indivizilor trebuie să fie respectate. Apoi, uh, am mai avut o altă problemă la tema o temă care nu a fost foarte importantă în, uh, în ultima ședință. Este vorba de vahabiți, o temă foarte, uh, foarte importantă în Bosnia și Herțegovina. Uh, autoritățile sârbe de acolo au spus um, că eu aș fi declarat că marele mufti din, din Srebrenica ar fi cel, este cea mai are un rol foarte important, dar tot desigur, întâlnirile noastre sunt transmise pe internet și pot să spun oricui să ascultă exact ceea ce am spus eu atunci. Cu toate acestea, s-a ajuns la situația în care în, Sarai- în uh, Sarajevo s-a afirmat că eu sunt plătită de domnul Dodic lucru care nu este adevărat. Deci nu înțeleg ce s-a întâmplat, dar oricum situația a fost uh, clarificată, lucrurile s-au, s-au liniștit. Cu toate acestea ne referim la această temă, Vahabit. Însă toată lumea ar trebui să înțeleagă acest lucru. Ne temem ca, că acești vahabiți vor ajunge până la urmă prin Bosnia și Herțegovina în Europa. Este vorba de o organizație în interiorul islamului care au atitudini foarte radicale, atitudini radicale care sunt temute chiar și în interiorul lumii musulmane. Sigur, este un curent care pornește din Arabia Saudită, se extinde în Irak, în Iran și eu nu mi doresc ca acest curent să ajungă în Bosnia și apoi în Kosovo, pentru că apoi vom avea aceeași problemă și se va ajunge la situația în care se vor îndeplini cele spuse de uh, Milosevic, care spunea că islamul ne uh, amenință pe noi aici în Europa și dacă vahabiții vor ajunge în Balcani, indiferent unde, în Kosovo sau în Bosnia și așa mai departe, atunci, într-adevăr, ne vom confrunta cu o mare amenințare. Am introdus așadar acest cuvânt uh, vahavis și aș dori să vă uh, citesc, să înțelegeți care este contextul pentru a nu uh, spune cineva că ne împotrivim vreunui muftiu sau ne împotrivim islamului și așa mai departe. Deci ar trebui să oprim acest tsunami înainte să vină. Deci am spus, cerem autoritățile din Bosnia și Herțegovina să combată extremismul, ura religioasă, violența, în colaborare aproape cu în colaborare strânsă cu comunitatea internațională. Ne îngrijorează extremismul vahabiților împreună cu alte tendințe extremiste din uh, regiunea balcanică și uh, salută predica muftiului din Bosnia din noiembrie 2010, care a condamnat terorismul și violența ca fiind uh, acte de violență, de violență îndreptate împotriva principiului islamului cere autorităților statului respectiv să meargă pe această cale, cere uh, clarificarea și înlăturarea tuturor tendințelor extremiste din întreaga regiune a Balcanilor de Vest. Ieri am avut impresia că această formulare este acceptată de colegii noștri, pentru că lucrurile sunt explicate foarte grijuliu, deci nimeni nu poate spune că noi ne împotrivim cuiva, ci pur și simplu încercăm să spunem că trebuie să fim atenți. Foarte bine. Apoi am un amendament oral. Foarte multă lume nu știe faptul că uh, kosovarii bosnecii care trăiesc în Kosova nu pot uh, călători în Bosnia și Herțegovina. Nimeni nu le recunoaște uh, pașapoartele, nu le recunoaște buletinele și este, de fapt, singura, singura țară, chiar și Serbia acceptă buletinele respective. Și toate statele care nu recunosc Kosovul recunosc un act de identitate, indiferent că este vorba de buletin sau de pașaport. Și Bosnia este singurul stat care nu face acest lucru. Și doresc să fiți de acord cu mine, să introducem un amendament oral în sensul următor, ne îngrijorează faptul că Bosnia și uh, Herțegovina este singurul stat din regiune care nu permite kosovarilor să intră în Bosnia și Herțegovina și cerem autorităților bosnece să accepte călă- documentele de călătorie pentru a permite acestor cetățeni să intre în Bosnia și Herțegovina, așa cum fac și alt, cum face Serbia și alte state din zonă. Și aș mai avea o a doua mică problemă în le- în legătură cu amendamentele doamnei Boscut. Este vorba de problemele legate de granițe. Știți foarte bine că granițele Bosniei sunt lungi, Bosnia are granițe cu toată lumea din zonă, mai mult sau mai puțin, și nu mi-am dorit să accept amendamentul lung al doamnei Boscut. Nu știu dacă este de acord cu acest lucru. Am spus următorul lucru. Nu putem Uh, să spunem Bosniei cum trebuie să-și rezolve problemele de graniță cu vecinii. Ar trebui să folosească toate uh, mijloacele posibile, un tratat, un arbitraj și așa mai departe. Am înaintat următorul uh, amendament. Cerem guvernului bosniac și guvernelor țărilor vecine să facă tot ceea ce le stă în putință pentru a rezolva disputele legate de graniță. Pe de altă parte, trebuie să ne ocupăm și de, și de Croația. După părerea mea, nu ar trebui să numim aici Croația, pentru că Bosnia trebuie să facă acest lucru împreună cu țările vecine. Despre Croația va trebui să vorbim în momentul în care discutăm raportul despre Croația. Cred că acestea au fost cele mai problematice aspecte. Cred că mai există totuși unul este vorba de amendamentul doamnei Cornelissen și acum voi continua în germană. Biroul înaltului reprezentant, de fapt, ambasadorul nostru, domnul Sorensen, care este un om foarte potrivit pentru această regiune. Consider că biroul respectiv ar trebui să fie consolidat și întărit pentru to- toată regiunea. Există un birou și în Bosnia, în Bania Luka, unde de fapt uh, lucrează o singură persoană care poate are și un șofer, nu știu exact. După părerea mea, acest birou ar trebui să fie extins, ar trebui să fie mai mulți angajați atât în Bania Luka cât și în Mostar și ieri în uh, cadrul discuției cu Sorensen s-a cerut să mergem și în Tuzla pentru că pentru noi Tuzla are o importanță foarte importantă, uh, are o importanță foarte mare Poate vă aduceți aminte de uh, primarul din Tuzla care s-a implicat foarte mult pentru cauza Bosniei și Herțegovinei. Deci cerem ca uh, ambasadorul nostru să primească prerogative mai mari, să fie sprijinit și prin personal din acest punct de vedere și dacă la un moment dat uh, un alt reprezentant al Comității Internaționale va părăsi Bosnia și Herțegovina, vom avea noi posibilități să facem acest lucru. Cred că am spus tot ceea ce a spus. Doresc să mulțumesc uh, coordonatorilor pentru colaborarea noastră și vă rog să nu avem o discuție prea lungă pentru că trebuie să fug la Comisia pentru Cultură. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Pac, pentru că ne mai dedicați câteva minute. Și aș dori să vă felicit pentru engleza foarte bună de care ați dat dovadă mai înainte. Chiar asta am vrut să spun. Da, și eu am uh, luptat pe frontul irlandez astăzi. Am dat un interviu în legătură cu referendumul din Irlanda pentru că întotdeauna ne uh, îngreunăm situația. Acum are cuvântul doamna Boscot. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În legătură cu Bosnia-Herzegovina, consider că suntem cu toții de acord că e bine că acum există un nou guvern, sau mă rog, oricum s-ar numi acesta, executivul, ceea ce sper că va accelera reformele atât de necesare. E foarte bine că a fost adoptată și uh, legea privind recensământul și ajutoarele de stat. Cred că autoritățile din Bosnia și Herțegovina trebuie să pună în aplicare uh, uh, legile privitoare la refugiați, pentru că nu trebuie să uităm refugiații și persoanele strămutate. E bine că se ocupă o comisie și cu reformele constituționale, dar sunt necesare măsuri concrete ca să alinieze uh, Constituția la uh, sentința din cauza Seidici Finci și pentru a face din Bosnia-Herzegovina un stat funcțional. Aș dori să subliniez că Bosnia-Herzegovina uh, poate intra în UE doar ca o, un singur stat. În legătură cu ahabiții, sigur, au fost multe discuții și eu consider că uh, e păcat că asta reprezintă o problemă, deoarece comunitățile islamice din Bosnia și Herzegovina uh, se opun și ele unei atare situații și uh, doresc și ei să se distanțeze de toată această problemă legată de wahabiți. on this group and at the same time. Deci n-ar trebui să ne concentrăm doar pe ei și să uităm că există și alte tendințe extremiste în întreaga regiune a uh, Balcanilor. E, e problema naționalistă din Balcan. Deci eu cred că amendamentele de compromis uh, pe care le avem acum sunt uh, echilibrate și sperăm că pot să se bucure de susținerea comisiei noastre. În ce privește Croația, da, Într-adevăr, frontiera este foarte lungă, există acolo probleme care trebuie rezolvate, de aceea am depus un amendament în acest sens. Nu este la compromisul, vom vota separat acest amendament, așadar sper că poate se bucure de sprijinul dumneavoastră, pentru că e important ca și Croația și Bosnia-Herzegovina să găsească soluții comune în problemele legate de frontieră. În ultimul rând aș dori să spun că atunci când vorbim despre dreptate și despre reconciliere, e timpul ca victimele infracțiunilor de natură sexuală, violuri, să, uh, să mă rog, e timpul ca acestor victime să li se facă dreptate și să participe și cei din Bosnia-Herzegovina la dezvoltarea unei strategii. Uh, am un amendament uh, pe care s-a făcut un vot pe părți. Sper că ambele părți vor fi susținute și de raportare. Aici domnul Sănieri, pe această problemă, a confirmat și domnia sa că în acest moment uh, există lacune în participare și victimele au nevoie să fie susținute. Trebuie să spun și că filmul Angelina Jolie poate că nu arată cel mai mare respect pentru uh, libertatea de exprimare. Și vreau să mai solicit schimbarea legii cetățeniei, așa cum a cerut și Curtea Constituțională și asta în mod foarte urgent. Mulțumesc. Thank you very much. The floor is now Mr. Mulțumesc. Uh, domnul Cacin are acum cuvântul. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Da, voi vorbi în slovenă. Doamne, colegițe în colegii, Bosna în Herțegovina. Dragi colegi, Bosnia și Herțegovina este un stat Uh, foarte complicat care se află într-o situație foarte sensibilă. Drept urmare, în uh, discuția noastră trebuie să găsim un echilibru foarte fin. Există probleme legate, um, um, stârnite în urma acestei declarații legate de vahabiți. Din păcate, Um, și astăzi, deja două treimi din discuția noastră, am dedicat-o acestor vahabiți. Este, este prea mult. Este vorba de un, accident, de un incident care s-a întâmplat în urmă cu câteva luni. Um, în Sarajevo, un incident care nu poate descrie situația generală din Bosnia și Herțegovina. Bosnia și Herțegovina nu este Arabia Saudită, este o uh, Uh, democrație din Balcanii de Vest care are o perspectivă europeană foarte clară. După părerea noastră, compromisul numărul 8 este unul uh, acceptabil pentru grupul nostru politic și este un compromis uh, foarte echilibrat. Aș dori să spun câteva lucruri despre amendamentul 65, unde cerem o conferință specială uh, Bosnia și, și Herțegovina mai trebuie să facă multe lucruri pentru a se ajunge la o reconciliere. Pentru acest lucru am avea nevoie de o discuție foarte clară care să fie posibilă făcută posibilă și în urma modificărilor constituționale. Nu discutăm aici doar de cazul uh, Segici Fincii, um, ci discutăm despre uh, faptul că Bosnia și Herțegovina să devină un stat care să poată funcționa foarte uh, bine raportoare are o părere foarte clară despre necesitatea ca înaltul reprezentant să părăsească Bosnia și uh, Herțegovina. Noi avem o atitudine mai reținută și considerăm că comunitatea internațională prin, uh, prin înaltul reprezentat este mult mai bine reprezentată. Am spus spus deja că am discutat uh, des, prea mult despre vahabiți, însă în momentul în care uh, se neagă genocidul din Srebrenica, uh, reprezentanții comunității internaționale tac. Nu doresc să spun că cineva trebuie înlăturat în mod neapărat, dar ar trebui să găsim o modalitate să atragem atenția asupra faptului că este vorba de, o, de un comportament nepotrivit negarea acestui uh, uh, genocid. Fără acest lucru nu se poate ajunge la o reconciliere în Bosnia și Herțegovina. Și acum alte două aspecte. Și eu sprijin eforturile domnului Zorensen de a uh, extinde birourile respective în alte locuri din Bosnia. Tuzla este un oraș în care s-au petrecut schimbări foarte pozitive. Și acest lucru se întâmplă uh, și în Mostar și ar trebui să fie numită și alte orașe, de fapt. Și acum, în legătură cu victimele de război și în legătură cu violurile care au avut loc în acest război, aș dori să spun că în acest moment uh, Există deja foarte multe hotărâri judecătorești care condamnă uh, crimele de război dar victimele acestor uh, violuri nu au, fost, uh, nu au primit niciun fel de compensare bănească sau de orice altă formă. Și comunitatea internațională ar trebui, după părerea mea, să ajute uh, aceste victime. Dacă există două, trei cazuri care vor fi uh, încheiate, cred că se va găsi până la urmă posibil, se vor găsi posibilitățile necesare în Bosnia și, și uh, Herțegovina pentru a uh, despăgubi victimele respective. Grupul nostru politic ALDE sprijină acest raport și o felicităm pe doamna raportor. Vă mulțumesc! Thank you. doamna Cornelison. In this uh, report... Mulțumesc. În uh, acest raport uh, cred că se vede foarte clar că principala problemă este modul în care uh, percepem această țară, ca o democrație matură sau ca o societate post-conflict încă divizată. Dacă a da mai multă responsabilitate autorităților, va aduce mai multă bunătare în țară sau dacă uh, e bine să respectăm foarte strict criteriile impuse. Eu credeam uh, că lucrurile sunt dificile, dar până la urmă cred că am găsit o bună cale de mijloc cu uh, compromis, recomandamentele de compromis și cred că raportul astfel va fi unul echilibrat, în primul rând că ține cont și de îngrijorările noastre, dar exprimă și anumite speranțe de mai bine Eh, și nu doar eh, un sentiment de disperare, care sigur că ne cuprinde pe toți din când în când. Aș dori să mă refer acum și la problema wahabită. Cred că e disproporționat să se menționeze problema asta în primul și în primul rând. Eu cred că naționalismul religios și orice alt fel de eh, extremism este o idee foarte proastă extremismul duce la ură, violență și discriminare. Eu însă mi-am uh, putut să văd asta cu ocazia paradei Gay Pride în uh, Belgrad, în care mai ales uh, naționaliștii și ortodoxi, dar și catolicii au aruncat în, cu pietre noi, dar a sublinia amenințarea wahabismului într-un uh, raport despre Bosnia poate că nu face decât să dea apă la moară naționaliștilor. Ar fi ca și cum uh, partidul domnului Belder, care este un partid extremist, creștin care discriminează femeile și vrea să-și uh, bazeze legislația pe Biblie, și care uh, este absolut uh, uh, anti-european să fie un exemplu pentru toată Olanda. Sigur, majoritatea olandezilor sunt creștini, foarte moderați, așa cum sunt și majoritatea musulmanilor din Bosnia. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Maier. Nu, nu dorește să ia cuvântul. Atunci, doamna Ibrisagici. Tack så urfarande. Eh, Mulțumesc. Foarte pe scurt. Aș vrea să spun că Doris a pregătit un text extrem de bine uh, pregătit, s-a bazat pe fapte, sunt foarte mulțumită de text și de amendamentele de compromis. Aș vrea să fac doar o observație și vorbesc în numele meu propriu. Amendamentul de compromis numărul 4. Ei bine, mi se pare mai prost decât textul uh, uh, originar. Cred că ar fi trebuit să vorbim despre formula 5 plus 2, pentru că această formulă e acceptată de comisie, de consiliu, e formula pe care am utilizat-o întotdeauna Rezoluția noastră este citită cu mare atenție în această regiune și orice cuvințel este cântărit cu mare atenție. Dacă schimbăm terminologia folosită, acest lucru va fi observat în Bosnia și oamenii își vor pune întrebări. Se vor întreba de ce nu mai vorbim despre formula 5 plus 2. Formula 5 plus 2 înseamnă că comunitatea internațională și Uniunea Europeană au un cuvânt de spus. Dacă vorbim doar despre două cerințe, acest lucru poate da naștere la interpretări. Se poate spune că trebuie realizate doar două lucruri și se poate crede că celelalte cinci probleme au fost rezolvate. Cred că este important să revenim la textul inițial. Vă mulțumesc. Cred că, dacă mă, cred că aveți dreptate când atrageți aten- atenția asupra acestor uh, modificări. Domnul Vaidel are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer, să revin, de fapt, la un detaliu care a fost amintit deja în discuția de astăzi. Aș dori să o sprijin, să ofer un sprijin foarte puternic uh, din punct de vedere moral doamnei uh, raportor, doamnei PAC. Ca urmare a unei campanii care a fost organizată în într-o parte a opiniei publice din uh, Bosnia, Cred că ar fi uh, adecvat ca în acest context în care sunt, este prezentă presa din Bosnia-Herzegovina și uh, sunt prezenți observatori politici, să transmitem un, un uh, semnal. Noi suntem o comunitate care se bazează pe valori uh, democratice și toți cei care uh, discută despre viitorul democratic european al Bosniei și Herzegovinei își îi doresc acestui stat să meargă pe un drum cât mai rapid înspre integrarea europeană. Drept urmare, nu putem accepta ca raportorul nostru, care este membru al uh, Parlamentului European, să fie implicat în discuții politice interne într-o modalitate intolerantă care uh, este răspândită în uh, mentalitatea din Bosnia și Herțegovina. Cred că acest lucru este foarte important, comunicarea între Parlamentul European și opinia publică din, din Bosnia și Herțegovina. Și apoi un alt lucru care este important pentru mine. Eu consider că, într-adevăr, că nu este necesar să uh, Uh, subliniem un lucru despre uh, specificitățile Bosniei și Herțegovina. Este vorba de lucruri uh, religioase. Bosnia și Herțegovina este caracterizată prin diversitate și prin coexistență. Și uh, multe lucruri din aceste, multe aspecte din această coeziune au fost distruse de război, dar totuși baza continuă să existe în continuare, drept urmare. Uh, Um, nu am uh, accentuat anumite fenomene în acest raport și Până la urmă vă voi, mă voi referi și la cuvântul vahabist, deși nu aș fi dorit să fac acest lucru. Nu este important să subliniem totuși prea mult acest cuvânt, pentru că nu este important pentru viitorul Bosnei și Herțegovinei. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru raportul dumnei foarte echilibrat și aș dori să Mulțumesc tuturor colegilor care s-au uh, implicat pentru a deschide Bosniei și Herțegovinei toate perspectivele uh, europene. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Cucan are cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Raportoarea are o experiență îndelungată și cunoaște de asemenea foarte bine situația din această țară și uh, îi cunoaște pe actorii din uh, această țară și acest lucru se reflectă în rezoluție. Doamna raportoare spune lucrurilor pe nume, nu încearcă să exagereze problemele sau să le minimalizeze. Face acest lucru împreună cu raportorii din umbră, pentru a ajuta această țară. Deci, în spatele acestui uh, text se află o intenție bună. Aș vrea să o felicit și să îi adresez complimente doamnei Pac pentru acest raport. Știu că este obișnuită să fie felicitată, însă nu strică să repeți felicitările din când în când și asta este o ocazie bună. Rezoluția ne dă ocazia să stimulăm evoluții pozitive în Bosnia-Herzegovina. E adevărat că s-au făcut progrese moderate în ceea ce privește integrarea europeană, însă odată cu instalarea noului guvern nu mai există scuze pentru a amâna reformele în uh, domeniile legate de aderare. Bosnia-Herzegovina trebuie să dezvolte un uh, dialog constructiv și bazat pe compromisuri, care este baza reformelor. Legea cu privire la recensământ și legea cu privire la ajutoarele de stat arată că lucrurile pot evolua în direcția cea bună în Bosnia-Herzegovina. Această țară trebuie să arate că poate să uh, rezolve problema integrării și asta uh, Uh, se poate întâmpla doar dacă adoptă reforme și dacă instituțiile funcționează în mod eficace la toate nivelurile administrative. Aceste chestiuni majore reflectate în amendamente sunt uh, o bază bună pentru elaborarea unui raport constructiv și de aceea uh, sprijin toate amendamentele de compromis mai ales cele legate de extremism sau biroul înaltului reprezentant. Scopul nostru este să ajutăm Bosnia-Herzegovina să uh, facă progrese pe calea integrării pentru dezvoltarea sa, în, uh, pentru siguranța noastră, pentru stabilitatea regiunii și, cel mai important, pentru uh, cetățenii acestei țări. Vă mulțumesc! devo lasciare. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur să vă văd în această postură, chiar dacă v-am pierdut ca șef de delegație. Îmi cer scuze că am întârziat. Mulțumesc uh, domnului Calcin și celuilalt coleg care au vorbit în numele grupului ALDE. Eu sunt, de fapt, raportoarea din umbră și aș vrea să-i mulțumesc lui Doris Pac, care a elaborat un raport uh, echilibrat, după cum au spus și colegii. Câteva puncte. Un punct legat de compromisul 4. Am uh, discutat despre 5 plus 2, despre cât de relevant mai este să menționăm 5 uh, plus 2, la compromisul 4 am adoptat o formulare subtilă. Se vorbește despre um, faptul că avem în vedere necesitatea disol dizolvării biroului înaltului reprezentant și spunem că um, autoritățile trebuie să rezolve problemele rămase în în acest context. Există, deci, o legătură între cele două aspecte am ajuns deci la o formulare eficace. În ceea ce privește compromisul 8, am înscris referirea la vahabism într-un context, contextul în care trebuie uh, combătute toate formele de extremism. Cred că formularea este acceptabilă, sunt de acord cu această formulare. S-a spus aici că există toate tipurile de extremism referirea specifică la wahabism se justifică prin faptul că a fost importat în această țară. Am înscris uh, această referire într-un context, contextul opoziției față de orice fel de extremism și violență religioasă. Și, în sfârșit, repet susținerea noastră pentru amendamentul 45. Trebuie să subliniem nevoia urgentă de reforme constituționale cu consultarea tuturor factori implicați și, uh, cum spuneam, vom continua să susținem amendamentul 45, chiar dacă nu s-a găsit un loc pentru acest amendament în uh, textul compromisurilor. Vă mulțumesc! Me, I didn't find it very fair because. Thank you, Mr. Chairman. I'd like to also to. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc și eu, doamnei Doris Pac, pentru acest raport bine documentat și echilibrat. Emine Boscurt a evidențiat deja punctele de vedere ale grupului meu Aș vrea însă să revin la referirea la vahabiți. Cred că formularea de la compromisul 8 este echilibrată și face trimitere la existența acestei probleme în întreaga regiune. Cred că ar trebui să reflectăm la faptul că este o problemă nu doar în regiune, ci în întreaga lume, Există această problemă și în sudul Mediteranei și în uh, țările noastre. Centrul cel mai important al vahabismului în afara Arabiei Saudite este Londra. Și acest lucru ține de exportarea ideologiei extremiste de către Arabia Saudită. Probabil că trebuie să abordăm această problemă, deci, în raportul asupra Arabiei Saudite, pentru că este vorba despre exportarea uh, extremismului uh, vahabit în alte părți ale lumii. Vedem ce se întâmplă și în Siria. Deci, încă o dată, aș vrea să-i mulțumesc uh, lui Doris Fac pentru acest raport. Mulțumesc! Domnule președinte, Intenția mea nu a fost să, discu- să discutăm ore întregi uh, vahabismul. Trebuie să fac, facem acest lucru pentru că această temă a găsit o rezonanță greșită, largă în presa din Bosnia-Herzegovina și pentru că este uh, o impresie greșită, trebuie să discutăm despre acest lucru. În uh, germană spunem că trebuie să avem grijă la începuturi întotdeauna. Uh, și trebuie să fim atenți și acum dacă se ajunge, dacă ajunge acest curent și în Bosnia. Vahabismul este o problemă globală și trebuie să o recunoaștem, să o numim și o numim ca un caz singular în legătură cu alte uh, atitudini uh, extremiste, naționaliste și așa mai departe. Consider așadar că am găsit până la urmă o formulare potrivită. Nu Uh, judec și nu are cu degetul uh, Bosnia, ci atrag atenția asupra unui, unei, uh, unui pericol pe care nu-l putem aprecia cât de mare va fi și așa mai departe. Deci cred că compromisul pe care l-am găsit este unul bun și toți cei care au luat cuvântul au considerat că este un compromis bun. Deci nu înțeleg de ce trebuie să discutăm atât de mult. Până la urmă nu cred că facem un lucru greșit, ci din potrivă un lucru bun. Acum, uh, comparațiile făcute cu Srebrenica cred că nu, nu și-au aici locul. Întotdeauna am condamnat ceea ce s-a întâmplat la Srebrenica și am condamnat pe cei care nu au făcut acest lucru. Nu? Cred că ar trebui să comparăm până la urmă merele cu merele și nu merele cu perele, să nu amestecăm lucrurile și domnul Cacin a spus că eu îmi doresc uh, retragerea înaltului reprezentant. El are dreptate, dar eu sunt uh, raportor în acest parlament și am, găsit o formulare care uh, ține cont de toate părerile din acest parlament. Apoi, doamna Boscot nu este de acord cu compromisul meu în legătură cu modificările granițelor. Cred că Emil Boscurt a înaintat un amendament în care se spune Uh, în care se amintește domnul Iosipovici, președintele croat uh, și cele spuse de dumnealui despre uh, granițele și problemele de graniță. Ei bine, un asemenea citat nu are ce căuta în acest raport, deoarece noi discutăm despre Bosnia-Herzegovina, care împreună cu vecinii proprii va trebui să găsească o soluție. În momentul în care vom discuta despre Croația, când vom avea un raport despre Croația, putem să-l amintim și pe domnul uh, Uh, Iosipovic, președintele Croației. Deci, Uh, îi rog pe colegii mei să nu accepte așadar amendamentul doamnei Boscurt, pentru că președintele unei uh, țări vecine nu trebuie citit în acest raport. Apoi, un alt aspect important pentru mine. Uh, domnul Cacin s-a referit la acest lucru, doamna Lat- Latford de asemenea. Colegii de la grupul politic ALDE își doresc să organizăm o conferință internațională în care să rediscutăm uh, acordul de la Dayton și așa mai departe. Um, cred că aici am merge uh, prea departe în acest moment în care avem un nou guvern sau Consiliul de Ministri, în momentul în care sunt puse în aplicare legile de care avem nevoie, în momentul în care într-adevăr începem să vedem o structură statală în Bosnia-Herzegovina. În acest moment să venim noi din afară să spunem că trebuie să organizăm o conferință internațională care să examineze cele hotărâte la Dayton. Cred că nu trebuie să uităm că noi nu trebuie să dăm lecții acestei uh, state, noi ne dorim uh, acestui stat, noi ne dorim să ajutăm acest stat care în acest moment încearcă să-și modifice Constituția ținând seama de uh, hotărârea în cauza Segici Finci, lucru care este un pas în direcția potrivită. Desigur, statul respectiv, Bosnia-Herzegovina, va fi ajutată de noi, dar nu trebuie să intervenim acum noi din exterior, să mergem prea departe. Cred că ar trebui să-i lăsăm pe cei din Bosnia-Herzegovina să-și asume propriile responsabilități. De aceea consider că cu cât va pleca mai repede în altul reprezentant, cu atât va fi mai bine. Aceasta a fost o contribuție emoțională din uh, partea mea. Cred că nu tre- trebuie să nu uităm că nu este întotdeauna bine să dăm lecții uh, altor state și eu a trebuit să învăț cât de sensibil sensibilă este zona Balcanilor și cât de atenți trebuie să fim și nu este deloc uh, grijuliu în, în momentul în care cerem organizarea unei asemenea conferințe. Deci haideți să dăm șansa oamenilor de la fața locului să-și uh, rezolve propriile probleme și apoi vom vedea ce se va întâmpla peste 2 ani. Vă mulțumesc pentru colaborare și sper că vom avea un vot foarte bun mâine. Domnul președinte, doamna Lunacek uh, dorește să ia cuvântul acum foarte repede, vă rog. Da, nu, am înțeles, nu v-am înțeles, că nu am fost foarte atentă. Da, Doris, îmi cer scuze pentru că trebuie să iau din nou cuvântul. Trebuie să te contrazic într-un punct. Uh, Verzii au dorit să ajungem la o altă formulare uh, în legătură cu vahabiții pentru a uh, uh, introduce toate formele de extremism și nu doar vahabiții. Și am dorit să clarific această situație. Domnul președinte, am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Îți mulțumesc, Doris. Înainte să ajungem la următorul punct, aș dori să-i dau uh, cuvântul uh, doamnei Teheraros pentru a ne prezenta o scurtă declarație. Chair, thank you for giving... Mulțumesc că îmi dați ocazia să prezint uh, un caz umanitar uh, pe care l-am uh, aflat aseară. În presa din Turcia au apărut articole de mare interes. S-a vorbit despre 38 de schelete care au fost descoperite într-o închisoare în timpul unor renovări. Toate craniile prezintă o gaură făcută de un glonț de 9 mm. Cazul seamănă cu cazul uh, din Cipru, acele um, um, gropi. S-a făcut o anchetă și s-a descoperit că acest uh, caz nu are legătură cu uh, populația kurdă. Comisia aceasta ar trebui să se asigure că um, um, organismele cipriote au acces la aceste rămășițe pentru că familiile din uh, Cipru sunt îngrijorate. Se pare că peste o sută de persoane au fost în închisoare, în această închisoare, uh, după război. Mulțumesc! Vă mulțumesc, dragă colegă. Aș propune să ne adresăm acum ambasadei uh, Turciei, să cerem o clarificare și poate vom discuta cu doamna raportor pentru a vedea exact care este calea pe care trebuie să urmăm. Vă mulțumesc pentru această informație. Ajungem la următorul punct de pornire, de zi, Turcia, și dau cuvântul doamnei raportor Omen Ruiten. Da, voorzitter. Voorzitter, op 12 eh, januari heb ik eh, hier in... Eh, mulțumesc, domnule președinte în cadrul comisiei noastre am prezentat deja un proiect de rezoluție și un proiect de raport uh, privind uh, Turcia și atunci când am făcut-o, cu acea ocazie, am afirmat că am luat în considerare cele spuse de Consiliu și cele spuse de Comisie în uh, ce privește siguranța și securitatea în Uniunea Europeană și uh, am ajuns la un acord și inclusiv în uh, proiectul meu de rezoluție m-am referit la o serie de probleme, de exemplu interdependența între Turcia și Uniunea Europeană. Am făcut acest lucru gândindu-mă la un potențial de creștere economică al Turciei și gândindu-mă la rolul important pe care îl are de jucat Turcia în ce privește aprovizionarea noastră cu energie și potențialele sinergii existente, după cum deja s-a spus, între politica externă a Uniunii Europene și Turcia. Domnule președinte, această interdependență dă rezultate pozitive atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Turcia. Însă, asta doar dacă vorbim de colaborare și de dialog. Așadar, acest lucru este valabil atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Turcia. Noi trebuie să facem eforturi în continuare în acest sens pentru a reuși să ne atingem obiectivele. Turcia trebuie să prezinte rezultate concrete în procesul de reforme, însă nu uh, este de ajuns, domnule președinte trebuie să se înregistreze o ameliorare a relațiilor între toate țările din regiune. Aici aș putea să fiu de acord și cu uh, ceea ce a spus domnul Füle sau cu acțiunile sale în ce privește Turcia, însă mă aștept și la noi eforturi pentru uh, ca să fie create condițiile adecvate ca în unele capitole importante să se înregistreze progrese. Bine, eu voi ce la acest punct, dar sigur mă refer la justiție, la drepturile omului. Aici, într-adevăr, e necesar să se vadă progrese palpabile. Apoi, inclusiv în ce privește politica externă, lupta împotriva terorismului, dacă va exista o mai bună colaborare, vom putea obține și rezultate mai multe și mai de calitate în beneficiul ambelor părți. Deja în luna ianuarie mi-am exprimat preocuparea mai ales în ceea ce privește situația liberta, libertății de exprimare, libertății presei și uh, durate, în ce privește durata uh, uh, arestărilor și situația încălcării drepturilor omului, uh, detenției arestărilor și deten- detenției preventive. Uh, Aici suntem de acord că acum mai mult decât oricând e important să transmitem un mesaj clar, obiectiv și puternic către Turcia. Și pentru asta e foarte important să trimitem un mesaj util și uh, pe baza căruia să se poată într-adevăr acționa. Uh, concret. Sigur, eu încerc întotdeauna să țin cont de toate detaliile, de toate propunerile colegilor, însă mm, de fiecare dată și în fiecare an uh, se adaugă noi și noi elemente rezoluțiilor noastre și textul se lungește în continuu. Însă, pe baza rezoluției Am uh, purtat discuții, până la urmă au fost depuse 461 de amendamente. Uh, noi am încercat inclusiv la Strasbourg să ajungem la niște amendamente de compromis. Cu ocazia asta aș dori să mulțumesc colegilor pentru o colaborare de foarte bună calitate și foarte eficientă. În total am reușit să elaborăm 29 de amendamente de compromis, uh, inclusiv datorită colaboratorilor noștri și în legătură cu aceste amendamente de compromis, vreau să spun că ele conțin niște mesaje fundamentale și aș vrea acum să mă refer la ele. Însă, inclusiv în raport, am făcut referire la, la legislația în domeniul terorismului sau antiterorism. Însă, nu am putut accepta exact cazurile uh, care au fost propuse. Nu am vrut să intru în detalii, nu am vrut să evoc cazuri anume, uh, ce s-a făcut în compromis. Dar am analizat în detaliu și am intrat în detaliu în legislația antiterorism și uh, dreptul penal din Turcia pentru că inter- interpretările sunt prea ample și atunci și aplicarea este prea generală și am intrat în detalii într-o serie de articole precise în legătură cu această legislație, articole care necesită reforme. Și, într-adevăr, domnule președinte, în cadrul discuțiilor s-a evocat pe larg uh, legătura sau raportul dintre guvern și opoziție în Turcia. Împreună cu colegii mei, în amendamentele de compromis, am încercat să subliniez importanța dialogului între guvern și opoziție și a colaborării între guvern și opoziție, pentru că îngrijorările sunt foarte multe, mai ales în ce privește uh, lucrurile care se întâmplă acum în Parlamentul turc și mai ales în ce privește unul din șefii partidelor de opoziție. Uh, sigur, e de dorit ca lucrurile să funcționeze foarte bine în uh, Parlamentul turc, însă fără persecuții juridice. Trebuie să fie respectată democrația și libertatea de exprimare. Noi în amendamente am reluat aceste uh, elemente în mod cât mai precis posibil. Uh, mai spun apoi că Ne-am referit uh, și la anumite cazuri penale, la anumite sentințe ale instanțelor din Turcia. Asta pentru a controla uh, modul în care se prezintă statul de drept, dar și independența uh, justiției în Turcia. Și în acest caz, uh, și nu este prima oară că facem acest lucru, am încercat să examinăm caz, de la caz la caz uh, lucrurile ca să nu uh, lăsăm uh, lucrurile neclare. Apoi, am schimbat puțin formularea și am spus că în text că trebuie să ne gândim și la acordurile de liber schimb uh, între Uniunea Europeană și Turcia și e clar că e vorba doar de niște prim pași, dar pe calea cea bună, cred eu. Și aș solicita Comisiei Europene să deschidă și capitolul 24 a, a negocierilor de aderare. Bine, domnule președinte, ar fi foarte multe puncte, dar n-am intenția aici să vorbesc despre toate, însă sigur că colegii vor putea să facă acest lucru în intervențiile lor uh, referitoare la amendamentele de compromis. Însă există un punct în legătură cu care noi nu am reușit totuși să ajungem la un compromis. În proiectul de rezoluție există puncte în care se spune se spune foarte clar uh, care anume este relația dintre Turcia și Cipru. Așadar, aș dori să solicit colegilor să examineze cu atenție amendamentele și să ia o hotărâre informată, în sensul că să voteze pentru sau contra acestui punct. Dar eu vă spun că nu am intenția să eh, modific acest text care este foarte puternic formulat și foarte clar pe fond, cred eu. Bine, mulțumesc tuturor și sper că mâine vom avea un rezultat pozitiv la vot și aș dori ca uh, obiectivitatea, claritatea și forța acestei rezoluții să rămână și după vot. Mulțumesc! Intervenție fără microfon a președintelui. Da, doamna Gomes are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamne raportare Omer Reuten. Uh, a făcut un raport uh, excelent. Raportul este unul echilibrat și e, are o atitudine pozitivă, cum este și cazul agendei propuse de domnul comisar Füle pentru a încerca să facem progrese în relația noastră cu Turcia. Aș spune că eu consider că și grupul meu, socialiștii, uh, a reușit să, am reușit să contribuim uh, substanțial în amendamentele depuse și în negocierile cu RIA la un uh, rezultat cât mai echilibrat al documentului. Pe asta ne și dorim și consider că Asta ar fi bine, deoarece relațiile noastre cu Turcia sunt foarte importante într-un moment în care Turcia, mai mult decât oricând, joacă un rol foarte important în vecinătatea noastră imediată și cu uh, rezultate foarte pozitive. Însă, iată, apar noi provocări iar din luna iulie știm că președinția uh, Uniunii Europene va reveni Ciprului și pentru asta va trebui să ca toate părțile să încerce să dea dovadă și de moderație și de discernământ uh, și mai ales uh, mă refer acum la turci în negocierile lor în vederea aderării la UE. Believe that uh, it's very important. Și considerăm că e foarte important ca raportul să solicite deschiderea de noi capitole. Mă refer la capitolele 23 și 24 și problema lingvistică. formulările referitoare la cele mai importante probleme, mai ales în ce privește justiția cazurile evocate sunt într-adevăr foarte relevante. De asemenea și problemele legate de libertatea exprimării și pluralismului mass media. Cazul domnului Hunt Dink este unul foarte important, în sens negativ, din păcate, dar sperăm că vom încerca să îndreptăm greșelile de până acum. Bun, grupul meu este mai ales preocupat de utilizarea abuzivă a legislației antiteroriste în Turcia. pentru a ă, practic pune un căluș în gura opoziției, mai ales a celor care doresc să le fie respectată libertatea de opinie. În ce privește Cipru, Grupul meu dorește un rezultat echilibrat și pot să spun că va încerca să facă totul pentru a ajunge la un atare rezultat. V-aș reaminti aici că ieri ne-am întreținut cu un reprezentant al Consiliului uh, pe care l-am întrebat ce se întâmplă cu propunerea organizării unei conferințe uh, despre Siria Turcia știm că plănuiește să organizeze o astfel de um, conferință și dacă Turcia va adresa o invitație și Ciprului. Am uh, fost uh, am, am, mă scuzați, am primit asigurări că așa se va întâmpla și sperăm că în următorul raport se va reflecta și acest rezultat, sper eu, pozitiv. Mulțumesc din nou raportoare și tuturor colegilor, inclusiv din grupul meu, și dați-mi voie să menționez și pe Raymond Obios, care a fost raportorul nostru din umbră, care nu poate fi astăzi alături de noi pentru că este bolnav, dar care m-a rugat să exprim sau să vă adresez și felicitările domniei sale. Mulțumesc. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, also auch... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și, ei, și eu, domnule raportor, pentru munca dumneavoastră foarte bună. Deja de câteva luni, de fapt de un an, suntem de acord că ne confruntăm cu un paradox. Faptul că purtăm negocieri cu Turcia, un lucru pozitiv, a dus la situația de a ne confrunta cu dificultăți în alte domenii, de exemplu politica externă și uh, dialogul uh, strategic pe care îl avem cu Turcia. Cred că este foarte bine că ajungem la o agendă pozitivă care nu se concentrează în mod exclusiv asupra procesului de aderare. Acesta nu este slăbit prin această abordare. Raportul transmite două mesaje foarte importante. Este critic în legătură cu aspectele care sunt importante și pentru grupul nostru, drepturile omului, libertățile fundamentale, democrație și stat de drept Uh, Turcia trebuie să își asume standardele europene um, peste tot și nu doar la anumite puncte. Însă, din păcate, am uh, ajuns la concluzia că, de fapt, situația se înrăutățește în anumite domenii, lucru care ne, ne îngrijore, îngrijorează. Arestarea zeci de jurnaliști în decembrie nu poate fi acceptată sub niciun fel de condiție. Uh, Salutăm și am salutat și în trecut deschiderea guvernului turc față de uh, curs. Am văzut că acum situația se schimbă puțin, însă aș dori să spun un lucru foarte clar. Dacă ne dorim o soluție pașnică a problemei curde în Turcia, atunci aceasta trebuie să fie dorită de către toate părțile. În momentul în care a fost uh, arestat uh, Abdullah Ocalan, atunci uh, sau uh, vă amintiți foarte bine ce s-a întâmplat în Paris, în Köln și așa mai departe. A fost incendiată uh, redacția ale diferitelor ziare, am vizitat acele redacții și așa mai departe și este foarte clar că toată lumea trebuie să se implice în acest proces de pace până la urmă. Apoi, o altă concluzie la care am ajuns, din păcate, justiția din Turcia nu a ajuns la standardele necesare europene. Um, acest caz al domnului Hrant Dink ne îngrijorează și la compromisul numărul 11 uh, cerem foarte clar că avem nevoie de o analiză foarte precisă din partea Comisiei a, cazului respectiv. La o scrisoare pe care am adresat-o comisiei, comisia ne-a spus că dacă facem o analiză prea detaliată, ne-am am înlocuit justiția din Turcia. Ei bine, nu sunt de acord cu acest lucru. Avem nevoie de o asemenea analiză detaliată din partea comisiei. Apoi, un alt punct referitor la procesul constituțional. Cred că suntem, cred că avem o colaborare foarte bună cu Parlamentul Turciei dar, pe de altă parte, ne confruntăm cu procesul de punere în aplicare a modificărilor hotărâte uh, în anul 2010 și cerem uh, Comisiei să urmărească îndeaproape acest proces de punere în aplicare. Este vorba de compromisul 5 și situația este următoarea. Uh, partenerii noștri de discuție din Turcia, de fapt, sunt îngrijorați de ceea ce se întâmplă în legătură cu acest proces. Uh, și noi ne dorim deschiderea capitolelor 23 și 24, ne dorim o agendă pozitivă. Pentru noi uh, rolul strategic al Turciei din regiune este evident și ne dorim uh, continuarea dialogului strategic cu Turcia. Mă bucură faptul că cineva din partea Serviciului European de Acțiune Externă este prezent astăzi pentru a discuta despre aceste lucruri. Și acum, următorul, ultimul punct. Cred că și noi trebuie să transmitem niște, semn, niște semnale pozitive. Mă bucură faptul că putem să fa- am făcut progrese în legătură cu uh, vizele, cu Uniunea Vamală. Cred că până la urmă această agendă pozitivă va duce la o îmbunătățire a atmosferei cu, în cadrul dialogului dintre Turcia și Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule Lambsdorff, v-ați referit la anumite lucruri, la o analiză din partea Comisiei și aș dori să sprijin această cerere și aș dori să cer și eu Comisiei să dea curs acestei uh, cereri. Cred că este obligația Comisiei să facă această analiză și să dea curs uh, cererii venite din partea uh, Parlamentului European. Doamna Flotra, acum. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc uh, și doamna Omen uh, Reuten. Textul pe care îl prezentați este util, precis, important. Este un text critic, dar această critică este constructivă. Mizează pe capacitatea autorităților din Turcia de a depăși dificultățile legate de bachetele de reforme judiciare succesive, de exemplu, dificultățile legate de libertatea de exprimare. E o critică precisă, o critică stimulentă pentru autoritățile din Turcia, din punctul meu de vedere, pentru că arată clar care sunt pistele de progres și care sunt reformele de făcut uh, atât în ceea ce privește procesul pentru adoptarea noii Constituții, cât și în ceea ce privește reforma codului penal sau uh, legislația antiteroristă. Acest text este bun pentru că se referă și la responsabilitatea noastră a europenilor. Dacă vrem ca perspectiva aderării Turciei să rămână un motor pentru democratizare și reforme în Turcia, este indispensabil ca noi, europenii, să aplicăm instrumentele de acțiune, deschizând, de exemplu, capitele 23 și 24 în ceea ce privește drepturile fundamentale și justiția. Abordarea generală mi se pare deci interesantă. Este un raport care se combină foarte bine cu strategia agendei pozitive pe care a ales-o Comisia. Este un raport stimulativ. E un raport care mizează pe faptul că se pot finaliza anumite reforme decisive pentru democratizarea Turciei. Cred că trebuie să-i mulțumim doamnei Omen Reuten care a făcut uh, o muncă interesantă. Vom depune un amendament care nu face parte din compromisuri un amendament în care vorbim despre sursele de îngrijorare legate de impactul de mediu, impactul arheologic, al modului de dezvoltare. Creșterea economică este bună, însă trebuie să fie atenți la faptul că un anumit mod de dezvoltare economică aduce atingere calității mediului în Turcia. Cred că este util să spunem acest lucru pentru ca să fie auzit în uh, Turcia și vom face acest lucru prin intermediul amendamentului 70. Apoi aș vrea să vorbesc despre un proces emblematic. A fost vorba despre procesul Hrant Dink. Cred că ar fi util să um, subliniem importanța uh, eforturilor făcute de autoritățile Turciei. Au redactat un raport care spune că funcționarii care s-au făcut uh, responsabili de asasinarea lui Hrant Dink nu au fost uh, aduși în fața justiției, nu au fost trași la răspundere. Cred că acest uh, proces uh, ține de credibilitatea justiției uh, din Turcia. Raportul tocmai a fost publicat și ar trebui menționat, raportul acesta trebuie să fie urmat de consecințe judiciare. Mulțumesc uh, încă o dată colegii noastre pentru calitatea muncii sale. Cred că mâine vom uh, vota un raport care va fi uh, auzit și care va fi util pentru viitor. Salut acest raport. Mulțumesc. thank you very much, Chairman. Well, um... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să o felicit pe Ria. Este un domeniu foarte dificil și controversat, după cum știm, și cred că uh, RIA l-a abordat în mod uh, uh, încurajator. Sigur că există domenii de divergență, însă, în general, susținem acest text. Este important să asistăm la progrese uh, în ceea ce vește relația cu Turcia și este important să transmitem semnale pozitive. Trebuie să recunoaștem că progresele în relația cu Turcia sunt uh, în interesul nostru la fel de mult uh, precum sunt în interesul Turciei. cei care vor să participe la procesul democratic uh, în Turcia trebuie să renunțe la violența la violență. Trebuie să spunem clar acest lucru și mă refer mai ales uh, la um, teroriștii din PKK. În ceea ce privește chestiunea cipriotă, este o chestiune controversată, e nevoie de un compromis din partea tuturor părților. Nu doar partea uh, turcă uh, poate, trebuie să facă concesii fără a primi nimic în schimb. Uh, Cred că este un raport uh, bun și uh, îl uh, susținem. Mulțumesc. Domnul Hagi Gheorghiu. Cristina Delfina, ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Νόμου για Dragi colegi, și eu aș dori să-i mulțumesc domnului raportor pentru munca dumnei. Eu sunt membru de curând cu, în Comisia Mixtă Parlamentară cu Turcia și am văzut cu toții care a fost uh, situația și atitudinea reprezentanților societății civile și a ONG-urilor. Aceștia au atras atenția asupra arestarea a mai mult de 100 de jurnaliști în Turcia și a sute de reprezentanți de, a diferitelor mișcări care li s-a reproșat că ar avea Um, contacte cu o grupare desprinsă din uh, Partidul Curzilor. Toți, am vizitat diferite închisori din uh, Turcia și am văzut o imagine a Turciei care se confruntă cu dificultăți pe drumul înspre democrație și aș dori să vă atrag atenția că din acest punct de vedere nu s-a întâmplat foarte multe lucruri și Uniunea Europeană și Parlamentul European rămân pur și simplu uh, niște martori care nu pot uh, exercita suficientă presiune asupra uh, Turciei. Uh, pentru a rezolva o problemă cu care se confruntă două milioane de turci. În legătură cu deschiderea uh, capitolelor 23 și 24, noi nu ne împotrivim uh, deschiderea acestor capitole și, uh, și aderării uh, Turciei la Uniunea Europeană. Noi am dorit pur și simplu să știm ce face Uh, ce va face Turcia în, uh, caz, în momentul în care uh, președinția Uniunii Europene va fi preluată de Cipru. Și domnul Baiș a spus pur și simplu că nu dorește deschiderea acestor capitole în cadrul președinției cipriote pentru că nu se dorește, nu se doresc niciun fel de întâlniri cu reprezentanții Ciprului, nu se dorește existența unor canale de comunicație cu Ciprul. Deci sunt lucruri care trebuie discutate cu partea turcă, pentru că nu este vorba până la urmă doar de comportamentul față de Republica Cipru, ci uh, este vorba de lucruri amintite și de alți colegi uh, astăzi acest uh, stat își uh, dorește deschiderea unor uh, capitole de negociere, dar când lucrurile devin concrete, asistăm la această reacție de respingere totală. Și trebuie să ne să ne gândim și la cererea de retragere a forțelor armate turcești din Cipru acest lucru ar fi important și până la urmă nu trebuie să uităm că discutăm despre o țară candid, candidat și rezoluția 550 uh, din uh, partea Consiliului de Securitate a ONU referitoare la uh, Famagusta, există și acolo o, decla- o declarație scrisă care a fost uh, semnată de 50 dintre colegii noștri în legătură cu Famagusta, cred că aș, ar trebui să mai adaug câteva lucruri. Amendamentul, am înaintat un amendament care face referire la această rezoluție 550 și se completează un lucru, se cere uh, deschiderea um, aeroportului internațional din uh, Nicosia, pentru că acest, acest lucru de fapt nu are nicio legătură cu rezoluția 50. Acolo nu se amintește acest aeroport Elgin din uh, uh, Nicosia, deci nu putem să includem acest uh, aspect în acest amen, nu putem să-l uh, acceptăm. În legătură cu um, Uh, zona economică exclusivă a Ciprului. Turcia nu a semnat până acest moment Convenția Internațională despre Dreptul Mării. S-a spus uh, că s-a cerut ca firmele internaționale nu, să nu înceapă foraje în uh, zona costieră a Ciprului pentru că acest lucru duce la conflicte cu Turcia și la tensiuni cu Turcia. După părerea mea, uh, Uniunea Europeană trebuie să transmită un mesaj foarte clar. Uh, Turcia poate să adere la Uniunea Europeană, dar trebuie să respecte anumite angajamente. Vă mulțumesc. Am o listă foarte lungă de vorbitori care ne-ar permite să discutăm până în această după-amiază. Așadar, aș dori să vă cer să vă rezumați la un minut și jumătate și cred că domnul Dafne va dovedi că acest lucru este posibil. Andrew, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca, cel puțin, să trag două concluzii după întâlnirea comună pe care am avut-o la Istanbul săptămâna trecută. Prima concluzie ar fi că procesul constituțional este mai pluralist și mai sofisticat decât am crezut noi. Și e clar că acesta este cheia, și anume reforma Constituției e cheia uh, a tot ce, ceea ce se va întâmpla în Turcia și a relațiilor dintre Turcia și vecinii săi. Deci, e esențial ca și noi să monitorizăm și să dispunem toate informațiile în legătură cu evoluțiile acestui proces de modificare a Constituției. Domnul Cicec, președintele Marii Adunări Naționale, care este și președintele Comisiei Constituente, e desigur receptiv la ideea că și membrii Parlamentului European trebuie să fie implicați în acest proces. A doua concluzie privește Ciprul și sunt de acord că în prezent nu există nicio speranță că Turcia să facă vreo concesie privind Cipru. Așadar, mingea se află foarte clar în terenul Guvernului Republicii Cipru. Eu personal aș crede că președinția cipriotă a Consiliului ar trebui, practic, să uh, provoace turcii să, ca aceștia să facă dovada dorinței lor de a face progrese. Asta odată cu deschiderea capitolelor 23 și 24. Cred că doar prin deschiderea acestor capitole se poate depăși impasul actual eh, din problema cipriotă. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Da, mulțumesc, președinte. Eh, În primul rând aș dori să-i mulțumesc Riei. După părerea mea, Ria poate exprima cel mai bine uh, acest, uh, eh, aceste transformări din uh, Turcia. Uh, și faptul că prin uh, agenda pozitivă Comisia poate duce la evoluții pozitive. Agenda pozitivă va fi foarte importantă în relațiile viitoare cu Turcia și doar așa vom putea ajunge la uh, relații uh, importante cu Turcia. Și cred că este foarte bine să implicăm și aspectele legate de drepturile femeilor din Turcia. Săptămâna trecută am fost uh, în uh, Turcia și toate temele legate de reforma justiției și așa mai departe au legătură cu drepturile femeilor. Dacă discutăm despre drepturi fundamentale, despre libertatea de exprimare, de abuzarea legislației antiteroriste, trebuie să găsim împreună cu Turcia soluțiile potrivite. Ar fi foarte important uh, să nu uităm capitolele 23 și 24 în acest context pentru a ne asigura că vom ajunge la uh, reforme reale. Și noi avem o responsabilitate foarte mare și aș dori să îmi exprim speranța și în legătură cu Ciprul ca toată lumea să dea dovadă de dorință pentru a uh, Uh, depăși această situație și poate președinția cipriotă va reprezenta o ocazie foarte bună în acest sens. Thank you, President. Θα ήθελα να αναφερθώ στο κυπριακό πρόβλημα. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mă refer la problema cipriotă, spunând că în această perioadă mă rog, de la, în perioada care a trecut de la fostul raport și până acum, rezultatele Turciei în sensul de a încerca să rezolve cumva problema, uh, nu se traduc decât printr-o agresivitate sporită, ceea ce uh, se vede în politicile fundamentale ale Turciei, în modul în care și ne indică și ce va face Turcia pe durata președinției cipriote, din păcate excluderea Ciprului din uh, zona economică exclusivă este o bună indicație în acest sens. Documentul uh, pe care îl discutăm noi astăzi este într-adevăr unul echilibrat și văd că toate grupurile politice au ajuns la un consens. Însă eu aș dori să solicit raportoarei să țină cont de amendamentul 323 care vorbește exact de uh, colonii și faptul că acestea, aceste colonii sunt, uh, în continuu sunt construite, col, zona ocupată a Ciprului continuă să fie colonizată. Aproximativ există 700.000 de coloni turci în, de colonism, scuzați, turci în zona ocupată, ceea ce bineînțeles că nu contribuie la rezolvarea problemei. Dacă Uh, se creează o, o atare schimbare a demografiei zonei ocupate, atunci nu sunt întâlnite condițiile pentru găsirea unei soluții. Așadar, voi depune un, un amendament, am depus un amendament în acest sens și aș uh, spera că raportoarea va uh, accepta să solicităm Turciei să întrerupă situația aceasta a coloniilor ilegale. Este o atitudine agresivă care duce la turcizarea Ciprului. Mulțumesc, Dan Ladford. Da, mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să mai exprim pe scurt, sigur, felicit și eu raportoarea, dar vreau să mă gândesc, vreau să mă refer în primul la problema curdă, cred că doamna Omer Reuten a ajuns la un compromis foarte bun, alineatul 22, cu recunoașterea și o politică soluție, o, mă scuzați, o soluție politică a problemei curde. Dar aș spune ceva în legătură cu alineatul 33, cu abuzurile permise de legislație antiteroristă, deja menționate aici. Uh, și există o serie de amendamente de la ALDE și din partea alte, altui grup, altor grupuri, de la 394 până la 398. Am dorit să le examinați pentru că se produc sute, s-au produs sute de arestări ă, sub pretextul legislației antiteroriste. Este un abuz. Fapt este că nu se creează niciun pic de spațiu politic pentru politici, politicienii curzi aleși în mod legitim uh, și ca aceștia practic să iasă la suprafață, pentru că dacă în continuu uh, bagi oamenii la închisoare și utilizezi legislația teroristă împotriva curzilor, nu vei ajunge la nicio soluție. În primul rând, uh, mă scuzați, în al doilea rând, în legătură cu, cu Ciprul, nu cred că acolo există o atitudine echilibrată, mai ales uh, la alineatul 25 e nevoie de schimbări. Asta pentru a recunoaște că promisiunea din 2004 a Uniunii Europene nu a fost îndeplinită, pentru că noi am promis uh, acorduri directe comerciale și nu am îndeplinit uh, promisiunea și problema uh, nu va dispărea de la sine. Sunt de acord cu ce a spus domnul Daf și mă bucură că doamna Reuten a ținut cont de uh, amendamentele depuse la alinetul 34, în sensul unei uh, foi de parcurs pentru eliminarea vizelor, pentru că ăsta este scopul și îmi pare bine că dânsa a spus foarte clar acest lucru. Și în ultimul rând doresc să salut cele spuse la alinetul 20 în legătură cu drepturile LGBT. Mulțumesc! Vă rog să țineți seama Uh, mai strict despre de timpul care v-a fost alocat. Domnul Peter le are acum cuvântul. Vă mulțumesc. Doresc să mă alătur și eu felicitărilor exprimate doamnei raportor. Cred că nu am avut, nu am discutat niciodată până acum un raport atât de precis care are o abordare atât de uh, echilibrată. Um, este un uh, raport echilibrat. Două aspecte aș dori să amintesc. Pe de o parte, sprijinul procesului constituțional și un uh, sprijin explicit pentru deschiderea capitolului pe justiție. Și apoi, în ceea ce privește liberalizarea vizelor, trebuie să avem o propunere pentru a ajunge la un calendar foarte precis. Toate aceste lucruri sunt uh, semnale foarte clare și permiteți-mi acum câteva remarci generale. Este foarte important ca în Turcia să existe un proces deschis de schimbare constituțională care să permită modificarea sistemului justiției în ultimele luni, uh, opoziția, uh, am colaborat mai bine, am dialogat mai bine cu, cu opoziția din Turcia, cu, cu Parlamentul European. Și cred că este foarte bine și ar fi foarte adecvat să profităm de acest moment pozitiv, pentru că dacă nu, lucrurile s-ar putea uh, desfășura mai puțin rapid. Mulțumesc. Voi uh, vorbi foarte pe scurt. Aș vrea să îi mulțumesc raportoarei care a încercat să redacteze un raport convingător și echilibrat. Sunt foarte multe elemente convingătoare în acest raport. Pentru prima dată, Consiliului se cere să dea Comisiei un mandat pentru a începe un dialog cu privire la liberalizare. vorbim despre singura țară candidată la Uniunea Europeană care are nevoie de vize. Cred că liberalizarea vizelor va stimula comerțul și va îmbunătăți relațiile dintre oameni. Este inacceptabil ca cetățenii unei țări candidate să nu poată călători liber. Sunt de acord cu ceea ce au spus uh, doamna Latford și domnul uh, Duff în ceea ce privește chestiunea cipriotă. Nu cred că raportul este echilibrat din acest punct de vedere. Trebuie să ne axăm pe angajamentul uh, Uniunii Europene de a pune capăt izolării comunității cipriote turce și de a ajunge la o soluție în această privință înainte de președinția cipriotă. Pentru că uh, președinția fără participarea turcilor ciprioți nu ar, fi, uh, nu ar avea foarte mult sens. Vă mulțumesc. Domnul Roucek. Ja bych chtěl též pogratulovat zpravodajce za velmi vyváženou, objektivní. Mulțumesc. Aș vrea să o felicit pe raportoare pentru acest text foarte constructiv, foarte echilibrat și bine documentat. Salutăm progresele făcute de Turcia, de exemplu, în ceea ce privește alegerile de anul trecut. Menționăm, de asemenea, elaborarea noii Constituții și vorbim și despre alte domenii, despre justiție, de exemplu, domeniul în care emitem critici. Avem, de asemenea, critici în, în ceea ce privește dreptul la libera exprimare. În ceea ce privește Ciprul, raportul este foarte echilibrat. Raportul este echilibrat și constructiv înghețarea relațiilor cu o țară care va deține președinția Uniunii Europene este contraproductivă pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și Turcia. Din potriva, a trebuit folosită această ocazie pentru a se încerca să se rezolve chestiunea cipriotă, pentru a se rezolva problema relațiilor între Turcia și Cipru și problema relațiilor între Turcia și Uniunea Europeană. Raportul acesta subliniază importanța strategică din punct de vedere politic și geografic a Turciei. Raportul îndeamnă uh, Turcia să dialogueze cu NATO, se pune și uh, problema vetoului uh, în uh, Agenția Europeană de Apărare, problemă care trebuie rezolvată. În uh, Orientul apropiat uh, există numeroase probleme legate de Afganistan, de Iran. Toate aceste probleme necesită cooperarea cu Turcia și uh, nerezolvarea problemei cipriote nu ar trebui să constituie un obstacol. Atât Uniunea Europeană cât și Turcia trebuie să aibă abordare constructivă, să ajute uh, cele două comunități de pe insulă și să ajute ONU să finalizeze aceste negocieri. Vă mulțumesc, tocmai v-ați depășit timpul de vorbire cu 78%. Deci, dragi colegi, cred că trebuie să fim puțin mai stricți, pentru că altfel nu vom putea merge mai departe. Nu fac, nu vă spun acest lucru cu plăcere, deci vă rog totuși să respectați uh, timpul care v-a fost acordat. Acum are cuvântul domnul Cumuțacos. Vă mulțumesc. mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o felicit pe Ria pentru uh, ceea ce a făcut. Este un raport foarte bun, un raport echilibrat și aș vrea să ridic un punct foarte, interesant, foarte important. Cheltuielile militare ale Greciei, 3,54% din PIB, reprezintă unul dintre motivele situației economice foarte dificile din Grecia și Grecia a fost obligată să facă aceste cheltuieli. E clar că Grecia nu este masochistă. Nu ne bucură să cheltuiem miliarde și miliarde de euro pentru apărare. Grecia simte și are toate motivele să creadă că se confruntă cu o amenințare constantă din Est și sunt cuvintele ministrului grec al apărării. În plus, Turcia, cu politica de încălcare a dreptului internațional și încălcarea a uh, regiunii, uh, a zonei aeriene, uh, continue să confirme existența acestei um, amenințări. Aș vrea să vă amintesc că amenințările la adresa Republicii Cipru, escaladarea din relația cu Israelul, tensiunile cu Siria și Irakul militarizarea devine um, o caracteristică a politicii externe a Turciei. Din aceste motive, nu putem închide ochii. Trebuie să transmitem un mesaj clar uh, poporului grec în această perioadă în care face sacrificii enorme. Mesajul acesta trebuie să fie că Parlamentul European descurajează Turcia să continue să nu respecte dreptul internațional, să continue aceste practici de uh, provocare. Grecia uh, își uh, continuă să cheltuiască sume mult prea mari în, pentru apărare în condiții economice dificile. Mrs. Domnul Papadopoulos. Microphone. Doamna Papadopoulou. Chire proedre, lipume γιατί μιλούμε... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că Văd că vorbim aici ca și cum Ciprul s-ar împotrivi aderării Turciei. Nici vorbă. Noi nu avem nicio problemă cu această procedură de aderare. Asta dacă Turcia înțelege că în cazul Ciprului trebuie să fie și ea activă, pentru că Ciprul din 74 până acum a fost o victimă. În 74 știm că Turcia a ocupat Ciprul, dar Turcia are un proces de invazie continuă, de amenințări continue, nu uh, permite exploatări de gaz, continuă colonizarea insulei și așa mai departe. Dar mm, trebuie să știm că atunci când vorbim de problema cipriotă, uh, Uh, Turcia întotdeauna se prezintă ca partea agresată, ca partea slabă, dar nu e deloc așa. Ei sunt cei care trebuie să recunoască Republica Cipru. Uh, nu, și trebuie să înceteze cu amenințările. Noi nu suntem împotriva deschiderii noilor capitole, dar și Turcia trebuie să-și facă temele, trebuie să-și respecte angajamentele asumate. Mulțumesc! Președintele întrerupe sau există o problemă cu microfonul. Da. Um, Turcia, spuneam, trebuie să respecte angajamentele asumate. Mulțumesc și acum domnul Milamon. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să felicit pe doamna raportoare pentru un document foarte bun plus că au fost mai mult de 500 de amendamente sau aproximativ 500 de amendamente depuse, așa încât doamna a făcut o treabă foarte bună. Nu vreau să complic lucrurile, vreau să spun, să fac doar un comentariu scurt și să cer o clarificare. Acum comentariu se referă la uh, amendamentul 23, compromisul 23 și la uh, politica de vize. Cum am, spus, cum am spus și între Patru ochi și v-am trimis și un e-mail. Eu cred că formularea noastră a convergenței de politică a vizelor a Turciei și Uniunii Europene este prea ambiguă. Nu e vorba de o convergență, e vorba ca Turcia să uh, accepte uh, această politică pentru că așa trebuie să facă, să accepte achiul pentru că asta trebuie să facă un țară, o țară candidată. Și eu de mai mulți ani am spus acest lucru. Uh, și am solicitat ministrilor turci să uh, elimine vizele pentru Sudan, Pakistan, uh, Siria. Asta nu este convergență, ci îndepărtare. Și această formulare a amendamentului de compromis, compromis mi se pare uh, deosebit de ambiguă. Și o clarificare. La uh, compromisul 14 există un alineat, uh, un paragraf între uh, uh, ghilimele, disturb the state or any sector of the population. Există o uh, referință care spune că este de acord cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Eu aș vrea să știu dacă acest text între ghilimele aparține conven- Convenției sau nu. Eu, cum nu știu pe de rost această convenție, aș vrea să știu dacă este un citat sau nu. Mulțumesc, domnul Howitt, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și doamnei Ruitan și pentru documentul pe care l-a trimis ieri seara târzit, târziu. Salut compromisurile uh, atinse. I do know notice... Am luat notă de faptul că amendamentele mele nu se regăsesc în compromisul 2. Sper că vor fi incluse sau vor fi votate separat. Uh, mulțumesc pentru sprijinul uh, arătat pentru amendamentul 215 și uh, amendamentul uh, 412. Dar la amendamentul 22 sunt uh, de acord cu uh, lucrurile spuse. Mi se pare că uh, la procesul KCK. Există o perioadă prea lungă de timp petrecută de cei împotriva cărora nu s-au adus niciun fel de acuzații în închisoare. Și colega mea mi-a spus să retrag amendamentul 397. Eu i-am spus să își reanalizeze situația pentru că este coerent cu cele spuse de domnul Van Orden împotriva Uh, legii, uh, um, a, legilor antiteroriste și a lucrurilor spuse de domnul Lambsdorff. Salut amendamentul 24 despre politica externă, dar în amendamentul 25 nu s-a preluat ideea mea legată la un, de un mecanism, nu cerem pur și simplu o legislație de uh, punere în aplicare a Convenției uh, împotriva torturii, deci sper că vom ajunge la un compromis sau să votăm totuși acest mecanism pe uh, lista de voturi. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că um, acest raport poate contribui la tăierea acestui nod gordian care există în relațiile între Turcia și Uniunea Europeană. Însă principiul care trebuie urmat uh, este de a uh, ca ambele părți să ofere ceva. Desigur, Uniunea Europeană a îndeplinit foarte multe lucruri uh, promise în anul 2004. Din păcate, protocolul de la Ankara nu a fost încă semnat și dacă Turcia consideră că poate continua în continuare politica ilegală de colonizare, aș dori să vă aduc aminte de uh, politica ilegală de colonizare um, avută de Israel în Palestina. Se creează fapte care uh, nu le putem accepta. Și apoi, eu susțin deschiderea capitolelor 23 și 24, dar pentru acest lucru ar trebui să obținem altceva în schimb, lucru care și aceste două lucruri ar trebui să se întâmple în același timp pentru a depăși această dilemă. Și dacă este să vedem care sunt uh, de- declarațiile actuale ale guvernului turc, eu m-aș dori ca aceasta, acestea să fie mai moderate, pentru că nu putem să facem uh, uh, următorul lucru, să spunem că eu uh, doresc să mă alătur unei comunități, însă nu doresc să negociez cu liderul acestei comunități. Sper că negocierile cu Turcia vor continua dar uh, avem nevoie și de acțiuni concrete din partea Turciei. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Cacin acum are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a spune cât de important este ca membrii Parlamentului European uh, să vină aici la Bruxelles în mod regulat Uh, tot mai mulți vizitatori vin din, uh, din Ankara aici la Bruxelles și acest lucru ajută la îmbunătățirea uh, atmosferei. Aș dori să spun un fapt simplu. În, în iulie vom deschide două capitole cu Muntenegru, capitolele 23 și 24. Este vorba de o nouă abordare, o nouă strategie, o nouă strat- decizie strategică din partea Com- Comisiei Europene. Și dacă un lucru se întâmplă pentru Macedonia, acesta trebuie să se întâmplă uh, pentru toate uh, țările candidat. Trebuie, pentru toate viitoarele state candidat, va trebui să inițiem negocierile cu capitolele 23 și 24, pentru că capitolul 23 ne permite să abordăm uh, aspectele cele mai sensibile. Cred că doar așa am putea să facem progrese uh, în relațiile cu Turcia și am putea duce la o atmosferă mai bună atât în Turcia cât și în Cipru, pentru că discutăm despre drepturile omului, despre situația mass media, despre situația din închisori, despre reforma în justiție, despre toate lucrurile care sunt importante pentru noi, pentru a adera la Uniunea Europeană, dacă acest lucru se va întâmpla până la urmă. Avem nevoie de progrese și uh, aceste capitole, capitole 23 și 24, sunt cele mai importante. Vă mulțumesc. Acum domnul Filori din partea comisiei are cuvântul. Da, domnule președinte, vă mulțumesc, um, doamna raportor, um, stimați membrii acestei comisii. Permiteți-mi în primul rând ca în numele Comisiei să o felicit pe doamna raportor pentru acest uh, proiect de raport uh, echilibrat și onest noi considerăm că lucrurile amintite în acest raport reflectă în mare măsură analiza făcută de comisie în uh, raportul de progres pe care l-am avut anul trecut. Și dacă îmi permiteți, domnule președinte, mi-aș limita remarcile la amendamentele unde este nevoie de poziția comisiei. Dacă am înțeles eu bine, la uh, compromisul 5 uh, se cere Comisiei să analizeze amendamentele de modificare constituțională Uh, din Turcia. Desigur, vom face acest lucru. Sarcina noastră este să urmărim dacă Turcia îndeplinește criteriile politice și să ne asigurăm că standardele Uniunii Europene despre democrație și drepturile fundamentale sunt îndeplinite. Acum, cererea de la amendamentul de compromis 11 despre o anexă specifică uh, des, referitoare la uh, cazul Ergenekon. Uh, Aș dori să clarific, domnule președinte și stimați membri acestei comisii, că sarcina comisiei este să monitorizeze funcționarea justiției în uh, lumina uh, Convenției Europene pentru Drepturile Omului, inclusiv uh, drepturile la libertate și dreptul la un proces cinstit. Comisia nu analizează la fiecărui caz în parte, ci analizează um, cât de corect este procesul și din această perspectivă lucrurile se vor reflecta și în următorul uh, raport pe care îl vom prezenta în toamna viitoare. În plus, efectuăm Uh, activitatea noastră se bazează și pe uh, un sistem de evaluare interpare și asemenea evaluare a fost făcută în anul 2011 și ex- raportul experților poate fi regăsit pe pagina internet a uh, experților care se ocupă de Turcia. O a doua evaluare interpares care se concentrează pe practicile care există în tribunalele care se ocupă de infracțiuni grave, de exemplu acest caz Ergenecom și Sledgehammer. Um, această evaluare a fost inițiată, este condusă de un judecător din unul din statele membre ale Uniunii Europene și în momentul în care această evaluare va fi finalizată, ea va fi făcută publică. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Portman din partea uh, biroului Uh, înaltului reprezentant care se ocupă cu relațiile cu Turcia. Vă rog, domnule Portman. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Salut munca doamnei raportor. Doresc să-i spun că ne mulțumește foarte mult, mai ales alineatul 36, care vorbește despre rolul strategic al uh, Turciei și sinergiile posibile Uh, cu politica externă a Uniunii Europene. Turcia reprezintă în continuare o prioritate cheie pentru un altul uh, reprezentant și uh, ne-am consolidat relațiile cu Turcia în contextul primăverii arabe, mai ales um, în contextul noii agende pozitive. Noi considerăm că uh, încurajările venite din partea Parlamentului în sensul consolidării și încurajării alinierii politicii externe a Turciei cu politica externă a Uniunii Europene sunt de, trebuie salutate. Vă mulțumesc, doamna Reuten. Aveți cuvântul pentru a rezuma. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, doresc să Mulțumesc. Să mulțumesc uh, Consiliului. Să mm, vă mulțumesc pentru complimentele care mi-au fost uh, adresate. Voi încerca să facem progrese cât uh, mai clare în acest raport. Acum, în legătură cu Comisia Europeană, domnule Filoi. Cred că Comisia dă dovadă din nou de uh, reacții vechi. Parlamentul cere întotdeauna un, uh, o analiză detaliată și Comisia ne spune că nu este posibil acest lucru. Noi ne-am dorit totuși că în momentul în care cerem detalii să, și, să le și primim. Pentru că Parlamentul este cel care are ultimul cuvânt până la urmă doresc să vă mulțumesc uh, pentru că ați considerat că raportul meu este echilibrat. În legătură cu intervențiile colegilor, Turcia, desigur, trebuie să aibă relații bune cu toate țările vecine și de la bun început atrasesem atenția că lucrurile spuse aici despre Cipru trebuie să reprezintă o declarație foarte clară. Cu o singură excepție, colegii au acceptat poziția mea. Și aș dori să îl întreb pe colegul care are o atitudine diferită dacă nu ar putea să își modifice părerea, pentru că uh, în uh, primul proiect de raport mă referisem la faptul că urmează uh, președinția cipriotă. Am atras atenția asupra situației legate de persoanele dispări- dispărute, am atras atenția asupra situației legate de Famagusta. Deci, cred că toate aceste lucruri pot fi regăsite în uh, textul meu. Și acum aș dori să spun câteva lucruri doamnei Latford. Desigur, este vorba de aspecte foarte sensibile pentru ambele părți și trebuie să spunem un lucru foarte clar. O parte declară și are dreptate, uh, Ciprul este un stat membru al Uniunii Europene care trebuie protejat și respectat. În cealaltă parte spune însă, dar Uh, există și uh, cererea de a avea negocieri directe. Eu am încercat să um, țin seama de aceste două aspecte. În uh, atitudinea pe care am avut-o față de toate amendamentele înaintate. Toate pentru că toate aceste amendamente se referă la Cipru, uh, nu cred că pot fi reflectate toate. Textul meu este unul echilibrat. Pe mine m-a afectat puțin uh, unele lucruri spuse, de exemplu cele spuse de domnul Milan Mann. Chiar dacă dumnealui are dreptate. Turcia a ajuns la anumite acorduri uh, în domeniul vizelor cu state terță. Și dacă aceste lucruri nu au fost discutate dinainte cu Uniunea Europeană, acest lucru reprezintă o problemă și lui are dreptate. Însă trebuie să ținem seama și de reversul medaliei, un lucru care se amintește în uh, raportul meu. Dacă acordul de uh, primire ar fi semnat, dacă va fi semnat, atunci vom avea un calendar foarte clar despre uh, uh, liberalizarea regimului vizelor. Chiar și în această situație, situația nu ar fi una ușoară și trebuie acum să cântărim lucrurile. Putem să cerem cuiva să se alinieze la achiul uh, eu, european, în același timp să nu discutăm, să nu oferim uh, un regim liberalizat a vizelor. Deci trebuie să uh, cântărim lucrurile foarte, foarte bine. Cred că până la urmă trebuie să găsim o cale de mijloc între aceste uh, aspecte diferite. În raport amintim toate aceste lucruri amintite de toți colegii, uh, criteriile de la Copenhaga, uh, stat de drept, drepturile fundamentale, um, drepturile minorităților și așa mai departe. Toate aceste lucruri ar trebui să se regăsească în centrul proces, uh, proceselor de reformă din Turcia și ne referim la ele în raport. Însă dacă acesta este punctul uh, central pentru noi și dacă ne așteptăm ca Turcia să efectueze reforme, ca toate aceste aspecte să fie incluse în legislația din Turcia, dacă cerem toate aceste lucruri uh, Turciei și Turcia ne prezintă un raport despre drepturile omului, prezintă acest raport Comisiei Europene și Comisia de fapt nu evaluează deloc acest raport, atunci Uh, nu mai putem vorbi de un uh, echilibru. Așteptăm eforturi mai mari din partea Turciei în domeniul uh, drepturilor omului și uh, trebuie să legăm aceste așteptări de deschiderea capitolelor 23 și 24. În calitate de uh, raportor, um, Desigur, trebuie să țin seama de toate părerile uh, exprimate, dar eu sunt și membrul uh, unui grup politic care dorește să găsească o majoritate în acest uh, Parlament, o majoritate care să sprijine un mesaj clar transmis partenerii, partenerului, partenerului nostru de discuții Trebuie să uh, recunoaștem care sunt uh, lucrurile care nu funcționează în acest moment și, pe de altă parte, să numim și lucrurile pozitive. Și eu, în calitate de raportor, am încercat să am această abordare și mă bucură faptul că elementele uh, fundamentale sunt acceptate, chiar dacă nu toate detaliile. Mâine vom vota și eu am uh, încredere în legătură cu acest vot și aș dori să spun un lucru colegilor care și-ar dori să înainteze amendamente în ultimul moment. Um, cred că amendamentele de compromis sunt cunoscute deja de foarte mult timp și ă, dacă colegii din Marea Britanie consideră că amendamentele lor nu au fost preluate în compromis, asta este situația. Nu pot să împac pe toată lumea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna baronesă Latford, foarte subcintă. Vă mulțumesc foarte pe scurt. Mi se pare că poate lucrurile nu au fost înțelese bine în legătură cu liberalizarea regimului de vize. Dacă Uniunea Europeană, Uniunea Europeană oferă vize mai ușor Turciei, este vorba de cetățenii Turciei. Aceștia vor trece prin controle la uh, granițele, granițele externe și acest regim liberalizat nu se aplică celor care trec prin Turcia, tranzitează Turcia înspre Uniunea Europeană. Deci nu înțeleg uh, argumentele conform căruia uh, s-ar aplica și acestor uh, cetățeni din state terțe. Eu nu cunosc foarte bine situația concretă a vizelor, dar nu este vorba de vize oferite tuturor care nu ar avea nevoie de viză pentru a intra în Turcia. Domnul președinte, da, am înțeles um, argumentul dumneavoastră. Haideți să nu redeschidem această des, uh, discuție. Domnule Howitt. Un punct care nu este legat de punctul uh, precedent. E adevărat că doamna Omen Reuten a trebuit să uh, adopte compromisuri, însă aș vrea să fac un apel la adresa ei și la adresa secretariatului, în așa fel încât atunci când anumite amendamente nu sunt acoperite, să existe un vot pe lista de vot, în așa fel încât uh, să se adauge aceste uh, texte. Am negociat ieri și uh, domnul Howitt a venit uh, mai târziu la aceste negocieri. Sper că vom avea o discuție între noi. Însă am fost în sală când uh, era în sală doamna Gomez. Dragi colegi, haideți să încheiem cu această discuție și să trecem la raportul cu privire la Serbia. Are cuvântul mai întâi uh, raportorul. Not all of them, not all of them. După ce cei care doresc să părăsească sala părăsesc sala. On Serbia. Oh, on Serbia. Okay. Okay. Okay. Please colleagues. Let's move on. Dragi colegi, vă rog să continuăm. Not out of the room. Însă nu în afara sălii. Să nu purtăm discuțiile afară. No, no, no, no, not yet, not yet. There are no conditions. <laughs> Colleagues, please, please, those who have to decide. Dragi colegi, vă rog, cei care vor să poartă discuții să le poarte afară, cei care vor să rămână în sală, vă rog să se concentreze pe crearea unor condiții propice discuțiilor. Need the more authority, so... <laughs> Where's my It's yours. telephone? No, no, telephone. I think you have taken the telephone, would you? One. One. Telephone. One. One One. Da hast du Peter gegeben. Er hat das Telefon beantwortet. Nein, das ist das. Hat das das das hier? Start. I have to check it. Okay. So, Mr. Kacin, you have the floor. Domnul Kacin are cuvântul. Dragă domnule președinte, dragi colegi, în primul rând, Doresc să mulțumesc um, secretariatul acestei comisii, doresc să îi mulțumesc în mod special Evei Mar, care a lucrat foarte mult uh, pentru acest raport. Aș, doresc, aș dori să mulțumesc și echipei mele, asistenților mei, de asemenea raportorilor din umbră pentru o colaborare constructivă, pentru consensul larg pe care l-am uh, obținut până la urmă. Pot să Uh, vă spun cu mândrie că putem discuta despre situația Serbiei într-o situație mai bună în comparație cu o lună în urmă. S-au înregistrat progrese mari în legătură cu trei criterii importante pentru statutul de uh, țară candidat. Um, Consiliul Ministrilor de Externe a, uh, a, a a avut această recomandare ca Serbia să primească statutul de stat uh, candidat. În primul rând, s-a ajuns la un uh, acord despre colaborare regională cu Priștina, care reprezentase o premisă. Um, lucrurile au progresat mai ales după semnarea protocolului uh, tehnic despre gestionarea comună a granițelor. Colaborarea cu EULEX merge foarte bine, mai ales după ce au fost înlăturate baricadele de către partea sârbă a fost uh, începută și uh, urmărirea penală împotriva celor care au uh, provocat incidentele din iulie. Sunt semnale foarte clare din partea Belgradului că Belgradul își dorește normalizarea relațiilor cu Kosovo. Eu sper că Consiliul uh, de Ministri de Externe să confirme statutul de țară candidat pentru Serbia. Uh, Regret faptul că, un, că unele state au încercat în ultimul moment să blocheze uh, uh, Serbia. Aceste încercări au avut loc în ultimul moment și într-un mod fals, după părerea mea. În raportul nostru lăudăm progresele îndeplinite și prin intermediul unor amendamente orale și rog colegii să nu se împotrivească acestor amendamente orale, pentru că dacă nu, nu vom mai avea un text care are o relevanță politică. În cele din urmă, uh, Serbia ajunge în această fază a integrării europene și cred că ar trebui să ne concentrăm pe consolidarea statului de drept și pe combaterea corupției uh, sistematice. Foarte mult timp reformele din Serbia au fost foarte lente, am asistat la blocada politică față de relațiile cu Kosovo și am văzut cât de dificilă a fost relația cu Tribunalul Internațional de la Haga pentru fost, crimele din fosta uh, Iugoslavie. Însă, în acest moment, se deschide un nou capitol în procesul de aderare înspre Uniunea Europeană, în care responsabilii politici nu vor, uh, nu vor mai putea invoca uh, trecutul, ci vor trebui să meargă, să dovedească că merg înspre viitor. Pentru acest lucru avem nevoie de voință politică și uh, dorință de a combate corupția. S-au făcut anumite progrese uh, Um, acest lucru se vede în activitatea unor uh, organisme independente, de exemplu Consiliul de Combatere a Corupției, Avocatul uh, Poporului și autoritatea care se ocupă de problemele cetățenilor. S-au realizat progrese foarte bune, mai ales în combaterea criminalității organizate. Relația cu uh, Croația a fost uh, îmbunătățită. Uh, și statutul de țară candidat pentru Serbia ar putea să reprezintă un, uh, o încurajare și pentru Macedonia. Cred că ar trebui să avem nevoie cât mai, de cât mai multe uh, state din, Balcan, din Balcanii de Vest care să obțină acest statut. Pe de altă parte, cred că uh, Serbia poate avea un rol pozitiv în relațiile cu Bosnia și Herțegovina. Uh, Bosnia și Herțegovina nu trebuie tratată separat. Acest stat trebuie să rămână un stat unic, o comunitate multireligioasă care se va uh, alătura Uniunii Europene în momentul în care va respecta criteriile necesare și Serbia trebuie să progreseze foarte repede, negocierile trebuie luate, trebuie deschise cât mai repede, mai ales uh, negocierea capitolelor 23 și 24 referitoare la drepturile fundamentale și a, și a justiției. Perspectiva europeană va duce la o creștere economică, la bunăstarea cetățenilor, și Serbia are capacitatea să meargă pe acest drum. Poate să facă progrese mari și astăzi asistăm la uh, inițierea acestui drum european. Serbia cred că ar trebui să ne unească și să nu ne dezbină și mâine în cadrul votului. Vă mulțumesc! Thank you, President. Um, my thanks to Mr. I think the report... Mulțumesc uh, domnului Cacin. Cred că raportul este excelent, este echilibrat și pune uh, în lumină problemele potrivite. Serbia se apropie de integrarea europeană, însă sigur că mai are o cale lungă de făcut. Accentul pus pe statul de drept este esențial și sunt de acord că capitolele 23 și 24 sunt în centrul acestui proces. Aș vrea să adaug că alegerile sunt iminente, nu știm care va fi rezultatul alegerilor. E posibil ca un nou guvern să vină la putere și în acest caz se pune întrebarea uh, dacă guvernul uh, nou va accepta moștenirea vechiului guvern. Acest raport merită să fie luat foarte în serios, transmite toate semnalele potrivite Serbiei și întregii regiuni din uh, Europa de Sud-Est. Serbia, după cum bine știm, este esențială pentru stabilitatea Europei de Sud-Est și de aceea cu cât mai repede își acceptă viitorul european, cu atât mai bine este pentru stabilitatea întregii zone. Gomes. Doamna Gomes. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc domnului Cacin pentru raportul echilibrat și constructiv. intervine într-un uh, moment foarte important. Consiliul ar trebui să urmeze recomandarea făcută și să acorde Serbiei statutul de țară candidată, având în vedere progresele făcute. Progresele făcute în ultimii ani și anume cooperarea Serbiei cu Tribunalul uh, pentru fosta um, Iugoslavie, a predat, la, i-a predat pe Ratko Mladic Goran Hagic și progresele făcute și în alte domenii. S-a început lupta împotriva criminalității organizate, și s-a ajuns la un acord săptămâna trecută între Belgrad și Priștina, un acord uh, care permite cooperarea regională și recunoaște participarea Kosovoului la forurile regionale. Este foarte important Sigur că avem așteptări foarte mari legate de punerea în aplicare a acestui acord. M-am deplasat la Belgrad cu o delegație a grupului meu atunci când s-a semnat acest acord și sigur că era clar că autoritățile și în special președintele Boris Tagici sunt uh, conștienți de așteptările mari și de uh, cerințele sporite pe care îl reprezintă un statut de uh, stat candidat pentru Serbia, în cazul în care acest statut este acordat de către Consiliu. Trebuie să spun că a fost foarte interesant uh, faptul că președintele a subliniat importanța luptei împotriva criminalității organizate, lupta pe care a uh, început-o a început guvernul. Știm și noi și știm și ei că trebuie să facă mult mai multe pentru a respecta criteriile de la Copenhaga în ceea ce privește reforma sistemului judiciar, în ceea ce privește tot ceea ce ține de drepturile omului, protejarea minorităților și toate celelalte aspecte care țin de funcționarea instituțiilor democratice și de funcționarea statului de drept, precum și de funcționarea pieței deschise, bazată pe o concurență corectă. Decizia aceasta va interveni într-un moment crucial. Întrebarea este dacă îi susținem pe sârbii care uh, au uh, făcut toate aceste progrese în ceea ce privește respectarea criteriilor de la Copenhaga și în ceea ce privește calea europeană a Serbiei, Serbia care este uh, în mod clar un stat care um, își are locul în Europa. Îi susținem deci pe aceștia sau îi susținem pe cei care uh, uneori afirmă că au o agendă europeană, dar nu au făcut nimic ba chiar au uh, spus că criza zonei euro are un impact asupra um, asupra Serbiei. Nu ar trebui să îi susținem pe aceștia și de aceea este atât de importantă această decizie și sper că Consiliul va urma recomandarea raportorului nostru. Doamna Caupa și raportoarea din umbră, raportoarea noastră din umbră nu a putut fi prezentă. Cred că am spus ceea ce ar fi vrut ea să spună. Aș adăuga doar un lucru. crede că Parlamentul trebuie să fie consecvent în declarațiile sale politice, trebuie să repete poziția conform căreia relațiile bilaterale nu trebuie să fie un obstacol în calea procesului de aderare. Mulțumesc! Oh. yeah, I think. <coughs> yeah. Well, actually, the division of labour in the Green Group diviziunea muncii în uh, grupul verde făcea ca o altă colegă să fie prima vorbitoare, însă nu a putut fi prezentă și își cere scuze. În numele amândurora, aș vrea să spun însă că este minunat că Serbia primește această recomandare pozitivă. Sunt sigură că va primi statut, uh, statutul de țară candidată este timpul să facă pasul următor. Reluarea negocierilor cu kosovo este un semnal uh, pozitiv și uh, un alt semn bun este că alegerile au arătat că statutul de țară candidată va avea un uh, rol pozitiv și aduce mai multe voturi decât se pierd prin uh, negocierile cu uh, Kosovoul. Vorbitoarei s-a închis microfonul. No, This one Take this one. We're all dead. Move to that one. Move to that. Oh, yeah. That one works. Right. Okay. Yeah. Found a working one again. Sorry. Um, I was just saying that. Spuneam că este grozav că perspectiva uh, apartenenței la Uniunea Europeană a câștigat teren în fața uh, opiniilor naționaliste. Serbia trebuie însă să demareze reforme mai profunde. În raportul domnului Cacin se menționează multe dintre domeniile în care e nevoie de reforme și uh, compromisurile sunt excelente. Mă gândesc la uh, capitolele 23 și 24 care vor fi uh, deschise curând vor necesita adoptarea multora dintre aceste reforme. E vorba despre drepturile omului, este vorba despre sistemul judiciar, lupta împotriva corupției și trebuie să continue și progresele în relație cu Kosovoul. Compromisul 4 ne mulțumește pe deplin. Cerem însă un vot pe părți în ceea ce privește cuvântul administrativ din ultima propoziție vorbim în general despre granițe, vorbim despre gestiunea integrată a granițelor. Cuvântul administrativ nu și are locul acolo. Să fim sinceri, este o graniță. Cerem deci un vot pe părți și sperăm că ne veți susține. Altfel ne mulțumește raportul și ne mulțumește și mai mult progresul făcut de Serbia și să sperăm că aceste progrese continuă. Thank Domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului, domnului Cacin, nu doar pentru că a redactat uh, un uh, proiect bun, ci și pentru felul în care a cooperat cu raportorii din umbră și cu alți colegi pentru a ajunge la un text final care să se bucure de un sprijin cât mai larg. Este important că lucrurile stau așa. Aș vrea să îi uh, felicit și pe sârbi pentru că au obținut uh, recomandarea ca Serbiei să îi se uh, acorde statutul de stat candidat și sper că Consiliul va urma această recomandare. Serbia are șansa de a face un pas hotărător pe calea procesului de aderare în acest an, Sper că vom adopta un raport care va susține aceste ambiții. <coughs> Cred că menținerea procesului de integrare uh, pe uh, ordinea de zi în Serbia va avea un efect pozitiv asupra Serbiei. În același timp, după cum au spus și colegii, acesta este doar începutul. Uh, munca grea urmează de acum înainte. Cred că uh, amendamentele de compromis acopere toate chestiunile importante și aceste amendamente de compromis ar trebui susținute. Apreciem și uh, ultimul acord încheiat cu Kosovo în ceea ce privește reprezentarea regională și uh, gestiunea integrată a frontierelor. Văd că acest aspect a fost adăugat în textul compromisurilor, ceea ce este bine. În același timp, aceste acorduri trebuie urmărite, trebuie văzut în ce măsură sunt aplicate. Și acest lucru este valabil pentru ambele părți, atât Serbia cât și Kosovo. Salut poziția președintelui uh, sârb în ceea ce privește referendumul recent din uh, Kosovo și sper că autoritățile sârbe vor avea aceeași poziție în ceea ce privește organizarea alegerilor din uh, Serbia, mai ales în ceea ce privește nordul Kosovo. Serbia ar trebui să evite uh, anumiți uh, pași inutili care ar cauza probleme inutile. În sfârșit, um, sper că aceste alegeri din Serbia vor Um, menține la putere uh, forțele pro-europene. Vă mulțumesc. Thank you, Chairman. I only took the... Mulțumesc, domnule președinte. Am luat cuvântul pentru a repeta ceea ce s-a spus deja, să salut acordul încheiat între Belgrad și Priștina cu Uh, sprijinul comisarului Füle și cu sprijinul înaltului reprezentant este o abordare creativă care permite Kosovoului să participe la întrunirile regionale. S-a ajuns la un mecanism foarte uh, uh inteligent în ceea ce privește statutul Cred că întotdeauna se pot rezolva lucrurile atunci când există o voință politică. Există modalități creative de a depăși uh, obstacolele. Sper și doresc uh, Serbiei uh, să uh, înregistreze succese și sper că îi se va acorda statutul de stat uh, candidat și îi uh, doresc uh, și să uh, îmbunătățească relațiile cu Kosovoul. Vă mulțumesc! Domnul Pașcu. Mulțumesc foarte mult! Cred că este important faptul că discutăm perspectiva unei uh, țări uh, europene de a deveni țară candidată. Raportorul și-a exprimat regretul că anumite țări au uh, manifestat rezerve ieri în Consiliu. Sunt oarecum familiarizat cu situația, cel puțin într-o țară care a formulat rezerve. Și ceea ce vă pot spune este că această decizie nu a fost luată după ce s-a purtat o dezbatere în respectiva țară. Am uh, aflat de această decizie din presa sârbă și când am încercat să obținem uh, clarificări, nu am reușit să le obținem putem să încercăm să obținem, să înțelegem logica acestei poziții, pentru că nu a existat un dialog. E greu să înțelegi această logică pentru că nu corespunde cu cererile și așteptările um, opiniei publice. Și um, acest lucru pune Uh, sub semnul întrebării relația cu Uniunea Europeană, Uniunea Europeană care a încercat să rezolve o problemă foarte complicată, acea relație între Kosovo și Serbia. Este de asemenea puțin nedrept față de serbi, sârbi, uh, pentru că Serbia a fost întotdeauna o țară prietenă a țării la care mă refer. Știu de asemenea că au sperat și speră în continuare să devină într-o zi o țară membră a Uniunii Europene. Poate că o explicație posibilă este că s-a dorit transmiterea un mesaj în ceea ce privește Schengen, însă nu poți să îndrepți un rău cu un alt rău. În final, aș vrea să-mi exprim uh, speranța că poziția aceasta va fi modificată, rezerva va fi retrasă, pentru că, la urma urmelor, singura parte care poate rezolva problema este aceea și dacă vrem să transmitem un mesaj uh, uh Serbiei, mesajul acesta este că um, s-a realizat acest lucru. În ceea ce privește monitorizarea drepturilor uh, minorităților, această monitorizare va continua. Cred și sper încă o dată că rezervele se vor retrage și că poziția acestei țări, pe care nu vreau să o menționez, uh, se va schimba. Vă mulțumesc. In, in private we can discuss and I can nominate putem discuta în particular și în particular vă pot spune și despre ce țară e vorba. Doamna uh, Lunacek, poate că mă puteți ajuta. Da, uh, pot să încerc. Știu din ce țară vine domnul Pașcu, dacă la asta vă referiți. Și eu aș dori să-i mulțumesc lui Elco Cacin pentru acest raport și pentru compromisurile la care a încercat să ajungă cu toată lumea. Da, deja colegii s-au referit la majoritatea aspectelor. Eu, ca raportare pentru Kosovo, m-aș referi acum la probleme legate de dialogul uh, și progresele făcute mm, în legătură cu Kosovo și, sigur, ce mai trebuie făcut și pe viitor. Da, mi-a plăcut și mie rezultatul dialogului de vineri și și acordul uh, de ieri până la urmă că toate statele membre s-au pus de acord și în legătură cu statutul de candidat al Serbiei și cu Kosovo, că nimeni nu mai blochează ideea unui studiu de fezabilitate a unui acord de asociere cu Kosovo. Uh, însă oricum e important, cred, să menționăm probleme cum ar fi cele evocate de domnul Cucan, adică faptul că mai rămâne încă mult de făcut de către Serbia, inclusiv în relația cu Kosovo. De exemplu, uh, și s-a spus deja aici, trebuie ca guvernul sârb uh, să înțeleagă foarte clar că alegerile locale din nordul Kosovo nu trebuie organizate. Noi toți și toate instituțiile europene trebuie să spună asta foarte clar. Că nu trebuie organizate aceste alegeri. Și sigur că și punerea în aplicare a acordului încă nu s-a făcut. Și nu e doar asta. Nu e numai asta. Sunt convinsă că trebuie să continue dialogul și după alegerile din Serbia, pentru că nu are sens uh, să facem uh, lucrurile astea înainte de alegeri, dar probleme cum ar fi telecomunicațiile sau energia n-au fost rezolvate încă. Și apoi, sigur că și participarea Kosovoului ca o entitate de sine stătătoare, cum se spune și în acordul de dialog. E un lucru pe care ar trebui să-l accepte și cele cinci state care încă nu recunosc Kosovo. Și uh, organizații ca OSCE-ul, uh, care este o organizație regională, ar trebui să fie organizație unde Kosovo să fie, să fie reprezentat ca un stat de sine stătător. Uh, și sigur, acum s-au făcut progresele acestea, Serbia are statutul de candidat și asta este o evoluție foarte importantă și e important să, ca Serbia să beneficieze de acest statut, dar trebuie să vedem și trebuie să vedem lucrurile cinstit și să vedem cum se întâmplă uh, punerea în aplicare uh, la fața locului, pentru că principiul european este unul de, confru- de cooperare, mă scuzați, de confruntare. Și asta trebuie să se întâmple și pe viitor. Bun, asta am avut de spus în, în uh, legătură cu raporturile Serbiei cu Kosovo și în final îi mulțumesc lui Elco pentru raport. Mulțumesc. Permiteți-mi să am și o remarcă. Mie mi se pare bine că s-a luat această hotărâre de acordare a statutului de țară candidat Serbia, Serbiei, pentru că Serbia contribuie în mod esențial la stabilizarea regiunii respectivă și prin această hotărâre transmitem un mesaj pozitiv. Însă, trebuie să spunem uh, foarte clar, pe de altă parte, că Serbia are o obligație. Trebuie să uh, trebuie să respecte drepturile minorităților și uh, ceea ce s-a întâmplat uh, înainte de ultimul uh, summit nu trebuie să se repete. Toată această situație trebuie să fie luată în considerare și de Serbia și să acest stat să înțeleagă uh, um, exact care vor fi uh, consecințele. Deci trebuie să dea seama de mai multă uh, responsabilitate. Nu este vorba până la urmă de uh, recunoașterea Kosovului sau nu, ci de o atitudine um, în sensul evitării unor măsuri și acțiuni care să ducă la agravarea uh, situației. Și uh, acest lucru ar trebui să îl exprimăm prin mesajul nostru, pentru că și noi suntem um, responsabili pentru siguranța personalului nostru din misiunile noastre. Și acum are cuvântul colegul Andurakis. Da, mulțumesc. aderarea Serbiei și statutul său de candidat, de asemenea, ar putea să însemne o înrăutățire a situației muncitorilor din Serbia. Eu știu că așa s-a întâmplat și în Grecia. Acum, în perioada asta de criză provocată de capitalism în Uniunea Europeană, previziunile sunt pesimiste. Nu se pare, se pare că nu se va reuși imediat a creșterii economice și atunci e clar că în aceste împrejurări poporul trebuie să înțeleagă, poporul sârb trebuie să înțeleagă în ce fel de Uniune va intra contrapartida care trebuie, a, cărui, a cărei preț ar trebui uh, suportat de poporul sârb uh, ar fi ceva prea mult. Știm deja că sârbii au plătit mult uh, și foarte uh, scump în trecut uh, confruntarea cu NATO. Acum ar putea să, vorbea, să plătească un preț la fel de ridicat. Acordul care s-ar putea încheia între sau în cazul Serbiei în legătură cu competențele și uh, statutul Kosovo ar putea avea consecințe foarte mari. Întrebarea care se pune pentru Serbia uh, și problema fundamentală e cea a creșterii economice. Dacă există reacții și mai ales în legătură cu K4, acestea sunt cauzate de faptul că populația de acolo resimte prezența acestor trupe acolo ca uh, pe prezența unor trupe de ocupație. Vedem ce se întâmplă și în Afganistan, pentru că putem face o analogie cu Afganistanul. Așadar, uh, Serbia ar fi mai bine să rămână în afara Uniunii Europene, pentru că dacă nu, vor fi acuzați de tot ceea ce, de toate problemele din Uniunea Europeană, cum deja se întâmplă cu alte țări. Și aș mai dori să spun că știm ce se întâmplă în Grecia, cu toate reducerile care sunt făcute și vreau să denunț atitudinea domnului Juncker știți foarte bine ce a spus despre Grecia, deși Grecia face multe sacrificii. Bine, mulțumesc domnul Peterle Lehum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-l felicitesc pe colegul Cacin pentru raportul dumnealui, raport care merge în direcția potrivită. Suntem martorii unui fapt uh, pe care nimeni nu l-a crezut până acum, dar un fapt care s-a întâmplat până la urmă. Situația s-a îmbunătățit și este foarte important ca, că Serbia a îndeplinit aceste criterii pentru, pentru a obține statu, statutul de țară candidat. Nu voi repeta lucrurile spuse de colegii care au luat cuvântul înainte. Această situație este importantă pentru Serbia și pentru stabilitatea din regiunea uh, respectivă. După părerea mea, acest statut de țară candidat va dinamiza evoluțiile politice și va avea efecte pozitive pentru întreaga Uni- Uniune Europeană. Vă mulțumesc! Uh, I noted with uh, great uh, satisfaction. mulțumesc. Not today's presentation. Am remarcat cu satisfacție nota pozitivă din prezentarea domnului Cacin. Dacă domnul Cacin are o atitudine pozitivă față de Serbia, înseamnă că progresele făcute de această țară au fost impresionante, într-adevăr. De asemenea, am notat faptul că domnul Cacin a menționat că raportul anterior este învechit din punct de vedere politic și e nevoie de unele amendamente orale care să fie susținute și mă asociez și eu atitudinii domnului Cacin și spun că aceste amendamente orale trebuie susținute și sper că așa va fi, astfel încât să aducem la zi raportul ca acesta să fie un instrument politic util pentru decizia care se va lua. Sunt convins că după ziua de mâine, Consiliul European va confirma statutul de candidat al Serbiei și declarația Consiliului va fi foarte importantă nu doar pentru Serbia, ci pentru întreaga regiune și pentru întreaga Uniune Europeană, pentru că nu putem prevedea o, re- o regiune a Balcanilor de Vest care să fie stabilă și o Uniune Europeană care să fie integrată fără Serbia. Cât despre temerile exprimate de domnul raportor și de către alți colegi în legătură cu unele probleme bilaterale care să ridice noi obstacole în calea progreselor Serbiei și pe calea sa de integrare europeană, eu cred și sper că aceste temeri uh, nu sunt întemeiate, sigur nu pot vorbi numele acestei țări misterioase despre care vorbea domnul Pașcu, dar în conformitate cu ultimele informații pe care le-am primit în această dimineață, consider că pot afirma că România își va păstra angajamentul în susținerea, în direcția susținerii destinului european al Serbiei, Serbiei pentru că așa a făcut-o totdeauna și așa va face și în continuare. Atitudinea sa va fi una foarte clară. Totuși aș dori, ultimul uh, sau singurul lucru pe care l-aș putea spune în concluzie este că probabil uh, noi cu toții avem de tras deci o lecție și anume că un stat membru sau care în, în mod constant este tratat în mod injust nu poate să poată fi la nesfârșit atât de generos și rațional ca, așa, cum era uh, anterior. Sigur, nu se leagă de Serbia cele ce spun eu, ci de acele elemente, ca să spun așa, care au stârnit temerile evocate aici și cu care și eu sunt de acord, dar sper că informațiile mele sunt corecte și că pot să afirm că problema asta va fi depășită după ziua de mâine. Mulțumesc! Mulțumesc, spre domnul Pașcu. Deci, până la urmă, despre România era vorba, nu? Da. Domnul Howitt acum. Da, respect și eu uh, munca domnului Cacin și îl felicit uh, și mă felicit și pentru modul în care am conlucrat uh, toți raportorii și după cum a spus dumneavoastră, domnule Pașcu, noi trebuie să spunem aici că nu discutăm doar niște amendamente tehnice ca și cum ar fi un, un, uh, un lucru de rutină. Nu, este aici un, uh, un subiect foarte important, nu doar pentru Serbia, ci și pentru întreaga Europa. Și e bine ca statele europene să susțină clar aceste țări candidate, nu trebuie să le, să le lăsăm baltă, trebuie să le susținem în continuare. Și e bine că deja la Consiliu s-a declarat că se dorește statutul de candidat pentru Serbia și Muntenegru și știu din discuțiile avute cu domnul Cacin ieri că noi trebuie să menținem presiunile în vederea unui dialog uh, continuu între Belgrad și Priștina Salutăm rolul un alt reprezentant în acest proces, salutăm progresele făcute, dar trebuie menținută presiunea. Și consider că și chiar cer colegilor să fie conștienți de asta, că eu sunt raportor pentru fosta Republică Iugoslava Macedoniei și am auzit ce s-a spus aici despre această țară și cred că este foarte important ca, deși poate să existe o competiție uh, între țările din regiune pentru în ce privește procesul reformelor, noi uh, de la FED și noi cei din Parlament nu trebuie să învrăjbim una din aceste țări împotriva alteia. Deci salut statutul de candidat al Serbiei și sper că mă veți susține și pe mine în uh, raportul meu uh, care se ocupă de fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Mulțumesc acum doamna Evrisagici. Mulțumesc. N-am dorit uh, de la început să cer timp de vorbire, însă comentariile dumneavoastră m-au făcut să, să cer acest lucru acum. Până când, în final, am înțeles că vorbea despre România, Uh, de fapt, asta vreau și eu să clarific. Era vorba de România și doresc să spun uh, două lucruri. În primul rând că Serbia nu este țara care se confruntă cu cele mai multe de, cu cele mai multe probleme sau nu este singura țară din regiune care are probleme cu minoritățile. Nu spun că Serbia nu are nicio problemă cu minoritățile și că nu putem îmbunătăți situația, dar spun că nu este Serbia singura țară din regiune care are probleme cu minoritățile și vă mai spun că Uh, acest lucru nu poate fi folosit ca un motiv pentru stoparea drumului european a Serbiei. Deci, acum când știm că e vorba de România, deci vă rog să faceți tot ce puteți și rog toți colegii de aici să vorbească cu colegilor români și să se asigure că problema asta nu va fi folosită ca un pretext uh, pentru a stopa drumul european al Serbiei acum când am realizat atât de multe în alte domenii. Mulțumesc. Domnul Pașcu, da, da. Am înțeles că vreți să spuneți că doresc, doresc ca noi să câștigăm alegerile în România. Mulțumesc. Vă sunt foarte recunoscător. Now, Mr. Katzin. Și acum domnul Katzin, în încheiere, dacă nu dorește cineva din partea comisiei. Nu, atunci domnul Katzin. Well, if uh, commission is fine, I will not speak on their behalf, but... Uh, nu vreau să vorbesc uh, în numele comisiei, Regret faptul că am modificat ordinea de zi și, prin urmare, unii raportori din umbră nu au putut fi prezenți. Trebuie să recunosc că această dezbatere s-a purtat într-un spirit extrem de uh, pozitiv, într-un spirit de consens. Am reușit să actualizăm uh, textul acesta, ținând cont de evoluțiile pozitive de pe teren. Domnul, uh, domnul Șoflin a spus că se apropie alegerile. Uh, totul este neprevăzut însă. Să așteptăm rezultatul. Cred că Serbia va da dovadă de un spirit foarte pro-european, însă nu știm cine o va reprezenta în diferitele foruri. Eu unul cred însă că um, a avut loc o mutație în Serbia. Dialogul uh, dintre Belgrad și Priștina a fost mai mult un dialog între Belgrad și Belgrad, însă uh, trebuie să salutăm uh, rezultatele acestui proces. Um, este timpul să se poarte acest uh, dialog și cred că trebuie să continue dialogul între Belgrad și Priștina. Acesta este dialogul pe care trebuie să-l uh, susținem. Nu am nimic de adăugat la ceea ce a spus doamna Gomes. Grupul socialist a făcut anumite anunțuri și a exprimat anumite așteptări. Sunt de acord cu cererea verzilor uh, de a avea un vot pe părți. S-a discutat despre un anumit stat, uh, România, poate. Să sperăm că se va adopta decizia finală colegii români au fost rugați să facă tot posibilul, însă nu ține de ei, ține de guvern, de președintele Băsescu. Doamna Băsescu a fost în, în sală la un moment dat. Sper că îi se va spune că Parlamentul și-a exprimat așteptarea ca președintele Băsescu să transmită un mesaj pozitiv și să facă posibil uh, ceea ce uh, ne dorim cu toții. Domnul Angurakis a ținut un discurs foarte ideologic, vorbind și despre eventuala aderare la NATO, nu răspund de acest proces. Cred că această aderare va fi foarte fructuoasă pentru țările din uh, Balcanii Occidentali, va furniza garanții de securitate și va aduce un spirit pozitiv. Este un pas uh, important înainte să devii aliat uh, în loc să fii simplu vecin, pentru că trebuie să cooperezi în privința aspectelor celor mai sensibile aș vrea să vă mulțumesc pentru cooperare. și mă refer încă o dată la acel uh, stat și la așteptări și spun că chestiunile legate de minorități vor fi întotdeauna cruciale, vor fi sensibile pentru toate țările candidate din Balcanii Occidentali, inclusiv Serbia. La începutul negocierilor ne așteptăm însă ca statutul minorităților, cele recunoscute și cele care vor apărea. Mm, la începutul negocierilor uh, trebuie să susținem uh, mm, procesul prin care minoritățile își aleg reprezentanți. Autoritățile sârbe trebuie să depășească um, Uh, situația apărută, situația în care un anumit uh, stat evocă situația minorităților în Serbia. Mulțumesc și sper că mâine vom putea cădea de acord în privința majorității amendamentelor. Domnul Pașcu. Voiam uh, să vă avertizez că doamna Băsescu va fi informată în ceea ce privește, în primul rând, ceea ce am spus eu și apoi și în ceea ce privește spusele dumneavoastră. Și mai bine dacă nu ați înțeles. Așa se întâmplă în Balcani, transmite mesaje indirecte. For a simple Westphalian, this is all a very difficult task. Yes. Dar pentru cineva care vine din Westfalia, situația este greu de înțeles. Eu mă gândesc tot timpul la pacea de la Westfalia. Cred că am ajuns la sfârșitul acestei ședințe. Ne vom reîntâlni la ora 15. Va fi prezent ministrul afacerilor externe din uh, Iordania. Cred că vom avea o întâlnire foarte interesantă. Dacă este să ne gândim la ce se întâmplă în regiune. Ne vedem mai târziu. Vă mulțumesc.